Meine Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, doresc să vă spun un lucru în numele conferinței președinților. Președintele Parlamentului European ne-a rugat să corectăm un lucru în, uh, asoci- în relațiile cu Azerbaijan. La votul uh, oficial s-au păstrat două, s-au întâmplat două greșeli. S-a înaintat un amendament oral fără uh, acordul unui grup politic și fără a fi întrebat, uh, fără a fi întrebat președintele Parlamentului dacă 40 sau mai mulți uh, parlamentari sunt de acord cu acest uh, amendament oral. Aceste două erori anulează decizia luată și um, acest amendament oral va fi șters din uh, raportul uh, respectiv pentru a corecta situația. Dorește cineva să obiecteze la această propunere? Dacă nu, atunci am hotărât, în, am hotărât astfel. Înainte să ajungem la vot, aș dori să vă spun un lucru scurt. Sunteți de acord cu mine, sper ultimii, în ultimii ani am discutat foarte mult în uh, legătură cu colaborarea partidelor politice din Albania. A fost întotdeauna o problemă foarte mare pentru Albania în uh, calea obținerii statutului de țară candidat. Tocmai am avut o discuție cu ministrul pentru afaceri europene din Albania și se pare că în urma intermedierii OSCE în luna mai se va ajunge la o poziție comună. Am discutat uh, despre această temă și doamna ministru de, din Albania va vizita Bruselul la mijlocul lunii mai și ar fi foarte frumos dacă acest rezultat final al negocierilor între opoziție și guvern va fi prezentat în uh, fața Parlamentului nostru, pentru că uh, am discutat de această problemă deja de 2 ani și noi, Comisia noastră a FET, am încercat să mediem între cele două uh, tabere și ne-am gândit că ar fi uh, foarte frumos dacă i-am invitat să participe la o întâlnire a Comisiei noastre. Și dacă sunteți de acord cu această propunere, o, o, o vom face și vom invita cele două părți să vină să ne prezinte acest acord. Vă mulțumesc! Ajungem la vot. Nu, domnul Sivic. Very correct. Um, I see that, uh... Mulțumesc. Văd că a fost anulat uh, un vot privitor la ceea. Puteți să-mi spuneți care e motivul? Da, este vorba de un aviz din partea serviciilor uh, juridice care ne spune că există îndoieli legate de interpretarea acestui acord. și că este nevoie de o poziție a, comis- a poziției în acest moment. Domnul comisar Füle mi-a explicat uh, săptămâna trecută că um, Comisia poate să emită o asemenea poziție, dar datorită uh, situației interne din Colegiul Comisarului nu a fost posibil ca această poziție să fie redactată până acum și i-am comunicat doamnei de Kaiser că poate ar fi bine să așteptăm puțin pentru a fi Uh, siguri că am primit și uh, poziția comisiei. Cred că dacă am aștepta câteva zile până când uh, primim poziția comisiei, vom putea uh, vota acest raport la următoarea întâlnire. Cred, mi se pare un lucru foarte rațional. Putem să mm, construim până atunci, până atunci majoritatea necesară în comisie. Da, Cred că este mai bine să avem o poziție mai puternică pentru că au fost foarte multe ezitări, am discutat foarte mult și dacă am înțeles eu bine, așteptând câteva zile uh, vom ști sau aș dori să știu, va fi vorba câte de câteva zile sau uh, câteva luni. Dar mai degrabă zile, deci. Și Comisia INTA aș, uh, așteaptă poziția noastră și cred că ar fi mult mai bine dacă am aștepta această hârtie, această decizie din partea Comisiei. Punctul 9 de pe ordinea de zi. Domnul Paleckis, mai doriți să adăugați ceva sau ați spus uh, tot ceea ce era nevoie ieri? Haideți să începem cu votul. Amendamentul numărul 1. Cine este pentru? Împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 2, cine stă pentru? Împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 3, cine stă pentru? Împotriva, abțineri. Haideți să repetăm. Cine stă pentru amendamentul 3? Împotriva? Cred că a fost respins, dar haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins cu 24 de voturi împotriva, 23 pentru. Pentru pentru că domnul Sarius Volski a trebuit să plece la 4 și jumătate astăzi la Luxemburg, cred că este o pedeapsă grea. Ok, amendamentul 4 pentru, împotrivă se adoptă. Amendamentul 6, cine este pentru? Împotriva? Abținări? Cred că e aceeași majoritate ca la 3, de, pentru a fi respins. Verificăm. Doamna Veder dorește să verificăm. Cred că a primit o a doua cartelă de vot. Votul s-a închis, dar cineva a pierdut o carte de vot. Amendamentul de compromis 1. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Compromisul numărul 2. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Compromisul 3. Cine stă da? Am, compromisul 3. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Amendamentul 10. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 14. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 15. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 16. Cine stă pentru? Abțineri se adoptă. 19. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 20. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 21. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 22. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 23. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 24. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 25. Cine se pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 26. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 27. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 28. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 4. Vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă a doua parte cu partnership și cooperation, cine stă pentru, împotriva țineri și această parte se adoptă. Amendamentul 29, cine stă pentru, împotriva, nu, nu, trecem la 33, cine stă pentru 33, împotriva abțineri să respingă. 34. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 35. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 6. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 5. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 38. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 39. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 40. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendament oral din partea domnului Lanzbergis. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Mai întreb o dată. Cine este pentru? Amendamentul oral 1. Deci toată lumea susține uh, creșterea valorilor, increase values. Cine este împotrivă, abțineri se adoptă. 42. Cine este pentru? Cine este pentru amendamentul 42? Împotrivă? Se respinge. 44 acum. Cine stă pentru? Împotrivă. Se adoptă. Vot electronic a întregului aviz. S-a închis votul. Este adoptat cu 48 de voturi pentru, două abțineri. Felicitări! What time are Macrofinancial assistance. Vaidere. Vaidere. Now we come to the report Vaidere. Ms. Vaidere, anything? Ajungem la raportul doamnei Vaidere. Doamna Vaidere, dor- doriți să spuneți ceva?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 împotrivă, abțineri, respins. 7. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 31. Vot pe părți, prima parte. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. A doua parte. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul Deci, ajungem la compromisul A. Cine este pentru? Împotrivă. Abținar se adoptă. 36. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 37. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Respins. Amendamentul 9. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 38. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. 39. Cine stă pentru? Împotrivă. Abținări. Respins. 41. Cine? Nu. 30. Nu. Amendamentul 10. Amendamentul 10. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 41. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Respins. A doua parte de la amendamentul 10. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 45. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 46. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 47. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 48. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 11. Deci se, un vot pe par se votează doar partea referitoare la articolul 9.1. Cine este pentru? Nu. Este caduc pentru că a fost adoptat 48. Deci, putem vota și articolul 9.1. Nu, 9.2. Cine este pentru? Articolul 9, part, part, alineatul 2. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 11. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri, se adoptă. Acum, Articolul 9, alineatul 4. 11 deci din nou. Cine stă pentru, împotriva, se adoptă. 52. Împotriva, abțineri, se adoptă. 53. Cu amendamentul oral, cine stă pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 12, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 13, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 54, cine este pentru, împotriva, abțineri. Cred că ar fi mai bine să verificăm. S-a închis votul și se adoptă cu 26 de voturi pentru, 23 de voturi împotriva. Amendamentul 14. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 15. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 16. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 17. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Nu, se respinge. 18. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 1 cu amendamentul oral 2. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 2, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 19, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 20 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 4 cu amendamentul al 3, cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 5 cu amendamentul oral 4. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 21 pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 22 pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Dar Facem un vot în bloc acum cu anexele, de la 56 la 78. Dacă sunteți de acord, bun. Atunci cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Da, e o decizie aspră, dar clară. Bun, și votul uh, asupra documentului, vot electronic, votul final. The vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă cu 47 de voturi pentru, două împotrivă și o, o singură abținere. Felicitări, doamnă Vaidere. Acum trecem la raportul Ladford. E aici, doamna Ladford? Se pare că nu. Uh, domnul Daf, da, domnule președinte, uh, își cere scuze, doamna Ladford, dar nu poate fi aici astăzi, m-a cerut să o reprezint. Dar n-am nimic altceva de adăugat. When I see that you speak in the name of Sar da, deci, da, dar cum poți să vorbești în numele țarei și să n-ai nimic de spus? Asta e ceva nou. Dar te rog să-i transmiți uh, urările noastre de bine, sperăm să se însănătoșească grabnic. Bun, trecem la vot. Amendamentul 10. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 24 uh, pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Și acum avem, uh, putem face un vot în bloc. Sunt multe amendamente care pot fi votate în bloc. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Nu, vreți să verificăm. The vote is closed. Am închis votul. 19 pentru 32 de voturi împotriva. Amendamentul oral 1. Prima parte. Cine pentru prima parte? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Pentru că nu sunt sigur dacă a fost adoptat sau nu. Am închis votul. <clears throat> și se adoptă cu 26 la 22 și o abținere. Bun. Acum partea a doua, cine pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Bun, 37 acum, cine pentru? Împotriva? Verificăm. Am închis votul. Da, 16 pentru 32 de voturi împotrivă. Bun, 38 și 48 împreună. Votul în bloc B. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 42 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 43 pen, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Acum uh, trecem la 5, pe 4 părți. Da, probabil că un amendament foarte important. Prima parte. Cine pentru? Împotrivă. Verificăm. Am închis votul. 28 la 23, deci se adoptă. Partea a doua, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a treia, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se uh, adoptă. Nu, verificăm. Păcat că propriul meu grup nu are încredere în mine. Am închis votul. Deci, la diferență de un vot, a fost adoptat. <clears throat> Bun, acum partea a patra. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Bun, 52 pentru, Împotrivă? abțineri, se respinge. Partea a eh, mă scuzați, 53 pentru, Împotrivă? abțineri, se respinge. 6 pentru, Împotrivă? abțineri, se adoptă. 7 pentru, Împotriva, abțineri, se adoptă. 8 pentru, Împotriva, abțineri, se adoptă. 11 pentru, Împotriva, abțineri, se respinge. 12 pentru, Împotriva, abțineri, se respinge. 17 pentru, împotrivă, Abțineri se respinge. 1 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 2 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 22. Să vedem, să vedem ce s-a întâmplat la 24, ca să știm dacă votăm sau nu 22. Deci, 22, da, votăm. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 3 acum. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 4. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Nu. Verificăm. Verificăm la 4. Bun, am închis votul. 28 la 23. Bun, amendamentul oral 2. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Bun, și acum votul final. Vot electronic.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 it's adopted with 42. Se adoptă cu 46 de voturi pentru două împotriva obținere. Felicitări. Elmar, point of order. May Punct de ordine, uh, domnul Ansbergis. Uh, în legătură cu prezentarea uh, de la început, unii dintre noi n-au înțeles exact despre ce vot s-a spus că s-a anulat un vot al Parlamentului de către președinție sau a fost o neînțelegere? It was an oral amendment, I think. A fost un amendament oral, cred că al tău. A, crezi că al meu? Așa mi s-a spus, uh, domnul Brock spune, dar conferința, de pre- conferința președinților a verificat situația și a spus că a fost un amendament oral care nu a fost depus în numele grupului politic și la, plen, la plenară se pot depune doar amendamente în numele grupurilor politice. Și al doilea rând, președintele uh, de la ora aceea nu a verificat cei 40 de oameni care au stat în picioare. Și s-a spus că nu s-au putut opri votul pentru că regulile nu s-au aplicat. Deci au, fost două greșeli tehnice și atunci nu s-a putut lua în considerare. Domnul Landsbergis, bun, asta înseamnă că noi suntem în favoarea ocupării Nagorno-Karabahului. Domnul Brock, nu, are nicio legătură cu fondul, e o problemă tehnică, e vorba de reguli care nu au fost aplicate și trebuie să le aplicăm, fie că ne place, fie că nu. Domnul Asbergis, nu a fost foarte clar că oamenii s-au ridicat în picioare. Deci, cred că a fost clar. Domnul Broc, mi așa mi s-a spus și cred că am convenit aici. Și, mă rog, până la urmă, asta este și poziția comisiei, nu? Așa a spus domnul Verhofstadt de la Liberali. Și de aceea eu nu pot face nimic. Trebuie să aplicăm regulile, fie că ne place, fie că nu. Doamna Iulan, da, mulțumesc. Cred că toți cei care au fost în, plen în plenarea săptămâna trecută au văzut că amendamentul s-a bucurat de sprijinul colegilor, amendamentul domnului Lansbergis. That might be true, but anyway... As... Domnul Broc, da, probabil că e adevărat, dar oricum lucrurile trebuie făcute conform regulilor și dacă regulile nu se aplică, atunci uh, se anulează. Nu e vorba de politbiro, cum a spus domnul Asberghis regulile sunt aici ca să ne protejeze. Nu putem uh, eluda regulile prin majoritate, nu putem face asta. Domnul Tanăc, mulțumesc. Uh, bun, văd că s-a reușit să se scape de acest amendament ofensiv, pentru că cele două raporturi uh, ar fi fost incoerente unul cu celălalt. Deci Parlamentul ar fi trimis un semnal într-o direcție și un semnal în altă direcție. Deci era ridicol. Și grupul meu, e clar că s-ar fi ridicat în picioare dacă ar fi știut despre ce e vorba, dar nu ni s-a spus și eu am crezut că PPE-ul va susține și se pare că nu s-a întâmplat așa. Și văd că domnul Lansbergis are obiceiul să vină cu niște amendamente orale neexplicate în fiecare, la, la, în ultimul moment și poate nici nu prea bine traduse în engleză. Deci noi, noi am fi obiectat dacă am fi înțeles despre ce era vorba. Deci ar fi existat 40 plus sau 100 plus membri care ar fi obiectat. Dar nu am știut care e situația, pentru că nu ne-a explicat, nu, nu ni s-a explicat ce se întâmplă. Da, ă, domnul Asberg, s-a fost un amendament foarte clar în legătură cu trupele din teritoriul, teritoriile ocupate și retragerea acestora și nu doar despre Nagorno-Karabakh. ar fi trebuit uh, să înțelegeți și să fiți acolo, să fiți prezent sau ați putea introduce amendamente similare în uh, următorul raport, dar dacă sunteți somnoros uh, și nu înțelegeți, nu i vina Parlamentului. Doamna Vaidere, da, mă opun unei discuții politice acum, însă cred că dacă o, o, o propunere este susținută de Parlament, nu cred că prezidiul are dreptul să o anuleze. Uh, eu cred că această decizie trebuie adusă din nou în fața Parlamentului. Dar dacă prezidiul uh, anulează o decizie a Parlamentului, nu cred că e o procedură care să fie conformă vreunei reguli. Da, domnul Lansbergis, uh, spune domnul Broc, nu e, pro, nu e problemă de fond, e o problemă de formă, de reguli. Regulile trebuie aplicate oamenii au verificat și nu s-au respectat regulile la Strasburg. Eu nu am fost de față, deci nu îmi dau eu cu părerea, dar uh, așa mi s-a spus. Nu știu dacă are sens sau nu are sens, e doar o problemă de regulament și nu avem de ales. Dacă s-a spus, dacă dumneavoastră nu sunteți de acord, vă rog să vă adresați în scris prezidentului Parlamentului, domnul Salafranca. politice. Deci, mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, mi-ar plă... aș dori să vă spun că am foarte mult respect pentru colegul Asbergis, pentru biografia acestuia și eu consider că Parlamentul European, Parlamentul European trebuie să fie doar un parlament birocratic. Membrii săi trebuie să aibă și drepturi individuale, dar mai am două lucruri de spus în legătură cu acest amendament oral al domnului Lansbergis. În primul rând, în ce privește fondul, acest amendament, pentru că era vorba de două articole, două uh, rapoarte care s-au, s-au discutat, a fost fructul unui, unui unei munci politice care s-a reflectat atât în raportul privit, privitor la Armenia, cât și cel la Azerbaijan. În al doilea rând, vreau să spun că domnul Alberghis nu, nu conta pe susținerea grupului PPE pentru a, susține, pentru a prezenta acest amendament oral. Uh, din respect față de ce reprezintă el și față de personalitatea lui. Nu e, nu e că am, ne-am culcat pe lauri, uh, dar uh, sigur, presupunea o schimbare substanțială, dar din respect față de domnul Lansbergis, eu nu am cerut uh, colegilor să se ridice în picioare amendamentul. Bun, asta pe fond și mm, din punct de vedere procedural, amendamentul a fost introdus în ultimul moment nu era pe lista de voturi și în textul amendamentului oral, așa cum uh, se prevede, și a fost o eroare a pre- președinției uh, sesiunii respective, pentru că, în primul rând, nu a făcut, uh, nu a întrebat și apoi, în al doilea rând, când s-a făcut un protest, au, s-au ridicat mai mulți colegi de la grupul liberal și cred că numărul de deputați care se opuneau a fost de 40, dar totul a fost foarte confuz și repet că grupul PPE nu a susținut acest amendament și, în al doilea rând, nu s-a făcut conform regulamentului și, în al treilea rând, cred eu că au existat, într-adevăr, 40 de membri care s-au opus. De aceea, cred că decizia conferinței președinților e una corectă și atunci acest amendament oral uh, rupea un echilibru la care se ajunsese și stabilea o diferență între cele două rapoarte și atunci cred că atunci când nu se respectă procedura, uh, membrii trebuie să se supună deciziei conferinței președinților care, care a ultimul cuvânt. Domnul Vigini, vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că nu mai sunt multe lucruri de adăugat. Pentru a clarifica lucrurile, socialiștii și democrații nu au sprijinit această mișcare pentru că poziția noastră, așa cum am votat în Comisia AFET și așa cum am discutat în grupul nostru politic, a fost următoarea. Ne-am dorit o formulare asemănătoare în cele două rapoarte. Și ținând cont de modul confuz în care a fost înaintat acest amendament și ținând seama de aspectele procedurale, nici eu nu am înțeles exact ce se întâmplă am avut impresia că au fost mai mult de 40 de membri care s-au ridicat și acest amendament nu ar fi trebuit votat, dar până la urmă am avut acest rezultat și mă bucură faptul că conferința președinților uh, a luat această decizie. Cred că a fost cel mai bun lucru de făcut în acest caz. Domnul Tenoc, da, sunt de acord cu toate cele spuse și Mă bucur că uh, s-a ajuns la aceste aspecte uh, tehnice, dar oricum exista o problemă lingvistică cu acest uh, amendament. Deci, cu expresia at first, la uh, început, pentru că nu este vorba de o secvență de evenimente până la urmă. Deci, formularea în engleză uh, a fost uh, destul de problematică și ducea la confuzii, cel puțin pentru noi care avem limba engleză ca limbă maternă. Deci eu aș fi obiectat din mai multe obiective, trecând dincolo, dincolo de formularea în engleză. Deci domnul Landsbergis își dorește de fapt retragerea tuturor uh, trupelor din Nagorno-Karabakh și din zona uh, vecină acestei enclave. Domnul Brock, cred că din punctul de vedere politic al domnului Lansbergis, amendamentul era unul uh, logic. Domnul Howitt. We shouldn't be discussing... Aveți dreptate, domnule președinte, că nu trebuie să discutăm despre conținut, ci doar despre procedură și reguli, dar ați făcut un anunț despre procedură, deci este normal ca membrii să dească să răspundă acum. Acesta fiind spus, sunt de acord cu ce a spus mm, doamna Vaitre într-o oarecare măsură. V-a spus uh, nu uh, că lucrurile au decurs normal uh, sau nu la plenară, ci a întrebat dacă este normal ca conferința președinților să, să inverseze o decizie de la plenară. Poate că s-a ajuns la această decizie defectos și privind retroactiv putem spune că președintele uh, în exercițiu a făcut uh, o greșeală, dar întrebarea este dacă pot fi anulate pot fi, poate fi anulat uh, procesul verbal de către conferința președinților și nu, despre, și nu de către plenară, este o întrebare pertinentă. Deci, fără să facem nicio referire la conținut, cred că această întrebare este pertinentă și vi se cere pe bună dreptate să verificați acest lucru și mă alătur domniei sale. Vă mulțumesc. Uh, Vă mulțumesc. Are cuvântul doamna Iatimechi, doamna raportor. Arvoisa puhemies, kysymys on... Mulțumesc, domnule președinte. Acesta este raportul meu, era raportul meu și, după părerea mea, s-a strecurat o greșeală procedurală la plenară. Grupul meu este părere că s-au ridicat în picioare 40 de persoane în plen, iar uh, cei din spatele meu mi-au confirmat că s-au ridicat în picioare peste 40 de persoane. Imediat după ședința plenară, am abordat autoritățile uh, relevante pentru a uh, semnala acest fapt și am discutat acest lucru și cu persoanele interesate de aici, fără să discutăm despre conținut și ci concentrându-ne asupra erorii procedurale, trebuie să vă spun că aceasta a fost săvârșită. Vă mulțumesc. Da, este vorba de două greșeli procedurale. Și acum domnul Lanzbergis. Uh, first, uh, the... Vă mulțumesc. În primul rând, persoana care are dreptul să spună câte persoane s-au ridicat în picioare este președintele ședinței plenare, care se uită uh, drept în față și nu privește cu ochiul din ceafă. Și uh, s-a spus că nu sunt 40 de persoane. Părerile contrare nu valorează nici cât o ceapă degerată. Asta prima, nu sunt decât manipulări. În al doilea rând, mă bucur foarte mult că nu discută nimeni despre conținut. Despre conținutul acestui amendament. Ci numai chestiuni procedurale. Vă mulțumesc pentru sprijinul acordat conținutului. Domnule președinte, am impresia că amendamentele de la plenară sunt depuse în numele grupului cu aprobarea grupului sau de 45 de membri. Deci, domnul Landsbergis, amendamentul uh, domnului Landsbergis oral, care nu se bucura de, se, se bucura de sprijinul PP-ului, este nul și neavenit. PP-ul nu s-a ridicat, spune domnul Landsbergis. Se întâmplă adesea și mie. Ich möchte einen Vorschlag machen. Aș dori să vă fac o propunere. Mă refer la articolul 260 din uh, regulamentul de procedură. Dacă se vede că există o greșeală, atunci conferința președinților uh, propune o corectare. Conferința președinților uh, vede care este posibilitatea posibilă pentru a corecta acest lucru și decizia este adoptată dacă uh, într-un răstim de 72 de ore grupurile politice nu au obiecte de această decizie. Există contradicții exprimate și eu aș propune să votăm în legătură cu această decizie. Apoi, Votul, va fi, votul nostru va fi transmis uh, plenarei și dacă un grup politic are obiecții, atunci putem vota din nou în plen. Cred că ar fi abordarea cea mai uh, corectă să urmăm această procedură și vă propun așadar să votăm acum și votăm în primul rând deci, sprijină cineva propunerea de a corecta această decizie? Vă rog să ridicați mâna. Cine este împotrivă? Deci am hotărât în una, unanimitate pentru această propunere. Despre ce corecție ați uh, întrebat? Întreabă domnul Lanzverghis. Uh, este vorba de ștergerea cuvântului at first, la început. Deci este vorba de corectarea deciziei președinției sau a deciziei din plenar. Nu, decizia din plenară, spune domnul Brock. Nu. Ace- deci, Comisia a hotărât să urmăm această decizie pentru că a fost luată în urma încălcării procedurilor. Nimeni nu este de vină pentru acest lucru, dar mai multă lume a făcut unele greșeli. Președintele ședinței a făcut o greșeală. Deci au fost încălcate regulile din două puncte de vedere. Și am luat o poziție acum cu o mare majoritate. Vom transmite această poziție ședinței plenare la următoarea întâlnire. Dacă această, dacă această părere nu este acceptată de un grup politic sau de 40 de membri, atunci uh, se va trece la un vot în plenară. Este o poziție foarte clară și nu, nu încălcăm nicio regulă dem- democratică pentru că până la urmă comisia și ședința plenară va lua uh, decizia finală. Deci în acest moment, în această fază, noi propunem să ștergem cuvintele at first domnul Asvarchis. Sunt de acord la început. Deci, dumneavoastră sau grupul PPE trebuie să vă exprimați obiecțiile și vom ajunge astfel la un vot în plenară. Acestea sunt regulile și trebuie să vă spun că regulile sunt foarte importante într-o democrație pentru că protejează până la urmă minoritățile. Și o majoritate mai largă nu poate fi folosită pentru a încărca o regulă. Este un principiu fundamental. Dacă vă place sau nu, sau dacă mie îmi place sau nu. Nu despre acest lucru discutăm acum. Fără această premisă, Parlamentul nu poate funcționa. Trebuie să, re- să respectăm regulile pe care le-am stabilit. Nu este vorba de o discuție pe fond, ci este foarte clar că trebuie să respectăm regulile și definirea acestora, așa cum a fost făcută. Și urmează să vedem ce se va întâmpla în ședința plenară. Am votat aici la comisie, s-ar putea să votăm și în plenară. Cred că mai mult nu putem face. Dacă nu am urma această propunere, s-ar putea să ne confruntăm cu o problemă legată de alte posibilități la care ar putea, la care ar putea recurge oamenii, ținând cont de seama că regulile nu au fost respectate. Vă mulțumesc. Avem acum o jumătate de oră la dispoziție. Ar trebui să facem o pauză sau să discutăm uh, eventual Um, teme politice care nu se află pe ordinea de zi. Poate ne putem pregăti și pentru uh, ședința de mai târziu, când vor veni reprezentanții Consiliului, am putea uh, discuta despre situația vis-a-vis -vis de Iran, să profităm de această jumătate de oră pentru a discuta această temă până când vin reprezentanții Consiliului. Este toată lumea de acord cu această propunere? Da? Albrecht? Sau pauză? Facem o pauză. Mai bine o pauză. Da, am senzația că lumea își dorește mai degrabă o pauză. Atunci, vă rog să reveniți la timp. Pentru că președinți, uh, ministrul extern al uh, Danemarcei va veni din Luxemburg și cred că ministrul, relațiile noastre cu ministrul de externe al Danemarcei reprezintă un exemplu pentru relațiile pe care le putem avea cu Consiliul. Vă mulțumesc, ne revedem în 20 de minute. Thank you. So I can feed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 Montan. Doamnelor și domnilor, doresc să-i spun bun venit în mijlocul nostru ministrului de, pentru afaceri externe al Danemarcei, domnul Vili Sovndal. Mă bucură faptul că a venit iarăși alături de noi. Am spus uh, deja că dumnealui a venit de la Luxemburg pentru a dat curs acestei invitații. Îmi mulțumim pentru cooperarea bună pe care o avem. Și dumnealui ne va informa în legătură cu cea de-a cu cea de 3169 ședință a Consiliului Afaceri Externe și vă dau cuvântul direct. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, mă bucur foarte mult uh, să revin la AFET, uh, la al doilea mandat. Mă bucur foarte mult că mă pot, uh, vă pot vorbi acum în numele în alte reprezentant Cathy Ashland despre reuniunea de ieri, unde ordinea de zi a fost plină, dat fiind evoluțiile pozitive din Birmania. Am eliminat sancțiunile. Asta este important de spus, fiindcă adesea le facem mai stricte, dar iată, printre uh, aceste sancțiuni uh, care devin mai stricte, reușim să și înlăturăm unele sancțiuni și asta pentru că țara se îndreaptă într-o direcție bună. Ministrii care ministrii au participat la o discuție foarte interesantă privind uh, noua noi pași înainte cu privire la Afganistan. Am înțeles uh, ieri că secretarul general uh, al NATO a fost prezent la Parlamentul European. Se vor lua decizii cheie despre Afganistan în luna mai, iar Consiliul a reflectat ieri și cu privire la criza actuală din Siria, dar și Africa, Mali, Sudanul de Sud și um, Guinea-Bissau. Mai întâi, Birmania. Ne bucură foarte mult evoluțiile pozitive din această țară. Speranțele exprimate în general uh, au fost îndeplinite în mare parte. Suntem de acord să înlăturăm sancțiunile cu excepția embargoului armelor, care rămâne în picioare, și suntem de acord cu revizuirea acestora în luna octombrie. Am um, evaluat schimbările din um, această țară, care au fost pașnice, Aung San Suu Kyi și partidul său au avut o, câștig, un, o victorie răsunătoare în uh, alegerile anticipate. Trebuie să se confirme și legitimitatea acesteia ca um, purtător de cuvânt pentru uh, populația de acolo. Se ajunge la progres în ceea ce privește reformele de pace reformele cheie, mă scuzați, principala provocare acum rămâne consolidarea păcii, consolidarea democrației, a stabilității și dezvoltarea regiunilor etnice. Mai este cale lungă de bătut, trebuie să fie eliberați toți prizonierii politici, stabilitatea grupurilor etnice este fragilă și situația economică ar putea să submineze situația. Următoarele alegeri vor avea loc în 2015, iar până atunci lucrurile trebuie să se schimbe semnificativ uh, și, uh, și mai mult. Uniunea Europeană trebuie să sprijine continuarea reformelor, ceea ce înseamnă că e nevoie să oferim sprijin semnificativ guvernelor și tuturor părților implicate. Suspendarea uh, sancțiunilor uh, reprezintă un aspect foarte important. Acestea sunt suspendate și nu uh, eliminate. Un alt reprezentant va vizita Birmania săptămâna viitoare și va încuraja continuarea reformelor. O să vedem în continuare cum putem sprijini procesul de pace cu grupurile etnice. Comisarul Peebles a pus accentul pe sprijinul Uniunii Europene în această țară, 150 de milioane de euro pentru educație, sănătate, precum și consolidarea capacităților la nivel guvernamental și la nivelul societății civile. Se va discuta despre Birmania, Myanmar și uh, la Consiliul pentru Dezvoltare de luna viitoare. Următorul punct de pe ordinea de zi, Afganistan. Am făcut un pas înainte în ceea ce privește pregătirea poziției Uniunii Europene privind viitorul în Afganistan și implicarea internațională. Datele importante, summitul de la NATO de la Chicago, care va avea loc în luna mai și care se va, va concentra pe sprijinul acordat pe viitor forțelor de securitate afgane. Integrarea regională va fi discutată la întâlnirea din iunie de la, uh, de la Kabul iar uh, mai apoi, în luna iulie, la Tokyo. Este nevoie de o abordare cuprinzătoare și s-a pus accentul um, asupra acestor trei conferințe în acest sens. Pe termen lung, aceste subiecte importante care vor fi discutate acolo trebuie să fie percepute pe de-a întregul. Nu există dezvoltare fără siguranță și viceversa. Ministrii au accentuat faptul că securitatea, siguranța nu sunt suficiente în sine și că este nevoie și de o dezvoltare corectă. Uniunea Europeană și ia angajamentul să se implice și după 2014. Se subliniază rolul ajutorului european la nivel polițenesc, dar uh, și uh, la nivelul misiunilor europene, Europol, uh, pentru formarea echipelor de poliție. Uniunea Europeană trebuie să reușească să răspundă nevoii de a oferi asistență poliției din Afganistan după 2013. Uniunea Europeană nu este sigurul donator uh, în această regiune. M-a bucurat faptul că a fost uh, acceptată inițiativa 3C a Danemarcei, care are ca scop uh, asigurarea finanțării pentru forțe de uh, securitate. Conferința de la Chicago este foarte importantă. Bineînțeles, s-a discutat aceasta, dar nu numai și siguranța trebuie consolidată în Afganistan și um, cooperarea cu actori regionali. La cealaltă conferință, la celelalte conferințe se vor discuta subiecte importante care au fost um, abordate și la nivel ministerial. Aceste angajamente trebuie să meargă mână în mână cu respectarea angajamentelor uh, de către guvernele, de către guvernul afgan, uh, acele asumate la Bonn mai, mai de mult. Este foarte important să se pună accent pe drepturile femeilor uh, în această țară. Apoi, Africa. Ne confruntăm din nou cu crize în unele țări africane. Ministrii au uh, pus accentul pe fragilitatea statelor din regiunea Sahel, care se confruntă și cu o criză alimentară răspândită în acest an. S-a discutat uh, pe larg Africa Situația din Mali ne îngrijorează în continuare. Situația politică din capitale rămâne confuză, iar în zona de nord, unele grupuri au preluat controlul asupra unor orașe. ECOVAS, Organizația Statelor din Africa de Vest, a jucat un rol activ în ceea ce privește întoarcerea la guvernare constituțională și um, pentru luarea de măsuri în vederea rezolvării crizei din Mali. Un rol important îl joacă și țările din vecinătate. Unitatea țării, bineînțeles, joacă un rol crucial. Uniunea Europeană este gata să sprijine tranziția, precum și um, organizarea alegerilor, dar aceste aranjamente trebuie să fie credibile și, și uh, să aibă un caracter civil, nu militar. Miniștrii au fost de acord să grăbească um, instituirea unei misiuni uh, CSDP în Nigeria, care trebuie să înceapă în luna iulie. Iar uh, concluziile Consiliului au fost adoptate în acest sens. S-a discutat uh, și recrudescența violenței între Sudan și Sudanul de Sud. Se cere în acest sens o încetare imediată a focului și o încetare a atacurilor precum și a activităților militare din alte teritorii. Chestiunile acestea pot fi, pot fi rezolvate doar prin dialog politic și nu prin război. Retragerea a unui număr de trupe sudaneze din anumite locații este un pas în direcția cea bună. Noi dorim o soluție bistatală în condiții pașnice. Escaladarea conflictului ne subminează angajamentele, ceea ce a fost uh, a reieșit foarte clar din concluziile Consiliului adoptate. Lovitura de stat din uh, Guinea-Bissau aceasta arată foarte clar cât de fragilă este această țară și uh, cât de ușor intervine armata. Dorim o reacție rapidă din partea ECOVAS pentru Uh, și, și în acest sens s-au adoptat concluziile pentru sprijinirea acțiunilor ECOVAS. S-ar putea să fie nevoie și de un mandat uh, internațional. O sumedenie de chestiuni au uh, fost discutate la diverse. Belgia ne-a informat cu privire la situația de după alegeri din Republica Democrată Congo, care uh, este neliniștitoare. Spania a discutat uh, despre înrăutățirea climatului de afaceri din Argentina. Iată, de pildă, naționalizarea companiei uh, energetice YPF. Un alt reprezentant a făcut o declarație în Parlament în acest sens săptămâna trecută, iar Comisia de Cooperare cu Argentina care trebuia să se întâlnească pe, uh, pe 20 aprilie a fost amânată. Cu toții suntem de acord cu îngrijorările Spaniei, trebuie să protejăm uh, investițiile europene. Italia și-a manifestat îngrijorarea privind tranziția politică din Libia. S-a făcut referire la controlul frontierelor și la chestiuni legate de imigrație, care ar putea să se înrăutățească din cauza situației din Mali și Sudanul de Sud. Olanda a adoptat uh, de curând um, o legislație privind uh, încălcarea drepturilor omului în Surinam. Eu însumi am ridicat uh, Uh, situația um, cetățeanului din Bahrein al-Habah, care, după cum știți, este în uh, închisoare de mult timp, timp de 73 de zile a intrat în greva foamei, ne îngrijorează situația sa. Am cerut Bahreinului să fie eliberat și să fie uh, repatriat în Danemarca, fiindcă este, are și cetățenie daneză. Ieri, Curtea de Casație a amânat încă o săptămână decizia și noi ne temem pentru viața sa, pentru sănătatea sa. Cam fiecare consiliu din această primăvară am discutat și chestiunea Siriei, dat fiind situația actuală de acolo. Miniștrii au aprobat deja concluziile Consiliului, care care salută a doua rezoluție ONU în ceea ce privește desfășurarea unei misiuni de observare în Siria. Sprijinim misiunea lui Kofi Annan și uh, suntem de acord că e nevoie nu doar de încetarea a focului, ci și de aplicarea pe deplin a planului de șase măsuri. Suntem gata să uh, sprijinim aceste acțiuni. Avem la ora actuală observatori uh, pe teren și sperăm cu toții că prezența lor acolo va reprezenta o mare diferență. Consiliul a adoptat măsuri restrictive suplimentare cu privire la Siria. Un alt reprezentant a oferit o informare cu privire la Iran după uh, întâlnirile recente ce au avut loc la Istanbul. Ministrii au avut un schimb de păreri cu privire la Orientul Mijlociu, la procesul de pace de acolo punându-se accentul pe situația din teritoriile palestiniene ocupate. Au fost de acord să revină asupra acestui subiect la următoarea reuniune din luna mai. Eu uh, am reprezentat, am reprezentat în altul reprezentant la um, Consiliul de Cooperare Anual cu Marocul. Domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, iată această Aici se încheie uh, prezentarea pe care v-am făcut-o în numele înaltului reprezentant. Sunt gata să vă răspund la întrebări și la observații. Vă mulțumesc. Thank you very much. Do we have questions? Mr. Salafranca. Mulțumesc. Care cuvântul acum uh, pentru începutul întrebărilor, domnul Salafranca? Mulțumesc, domnule președinte, și urăm bun venit domnului ministru. Îmi pare bine că dumneavoastră simțiți aici ca acasă, după cum ne-a spus. Știți că noi ne purtăm foarte bine cu dumneavoastră aici la Parlament. Dar uh, poate că nu toți sunt, uh, toți cei care vin aici sunt de aceeași opinie. Dar oricum, aș dori să vă urez bun venit și să vă adresez anumite întrebări. Într-adevăr, ieri a fost aici secretarul general al NATO și ne-a vorbit despre decizia sa de a întări relațiile între NATO și UE cu un plan de șase puncte și în acest context mi-ar plăcea să ne prezentați mai în detaliu dezbaterea de la Consiliu referitoare la Afganistan. Președintele Statelor Unite a anunțat o serie de măsuri contra Iranului și Siriei în cadrul ciberrepresiunii. Mi-ar plăcea ca și Uniunea Europeană să se alăture acestei, acestei politici a Statelor Unite. Procesul de pace în Orientul Mijlociu mi aș dori să cunosc opinia dumneavoastră în legătură cu anularea contractului uh, dintre Egipt și Israel după atentatele care s-au produs la uh, mai multe gazoducte. Știți că Israelul are o dependență energetică importantă de Egipt, vorbim de 40% de uh, resursele de gaz sau de aprovizionare cu gaz și, în întrebare, domnule ministru, cazul la care v-ați referit, uh, naționalizarea de către guvernul argentinian a companiei spaniole Repsol de uh, petrol. Majoritatea acționariatului uh, acestei uh, întreprindere este spaniol. Știți că a avut loc o dezbatere săptămâna trecută la Strasbourg, s-a adoptat cu majoritate o rezoluție președinția în exercițiu și înalta reprezentantă au făcut niște declarații foarte dure și n-am văzut totuși nicio concluzie în, în actele Consiliului. Mi-am dorit să știu în ce mod a primit Consiliul această Uh, preocupare care a transmis-o, pe care a transmis-o guvernul spaniol și la ce acțiuni se gândește uh, guvern, uh, mă scuzați, Consiliul în această privință. Acestea ar fi întrebările, domnule ministru, și vă mulțumesc pentru atenție. Doamna Gomez, mulțumesc, domnule președinte. <clears throat> Aș dori să adresez uh, domnului ministru următoarea întrebări. Uh, Eh, domnule ministru, considerați că vom, ne, ne vom bucura de asigurări din partea autorităților din Birmania, eh, în sensul că dumneavoastră veți putea să eh, trimiteți acolo personal pentru implementarea reformelor. Sper că doamna Aștia ne va aduce aceste asigurări și, de asemenea, asigurări în legătură cu eliberarea deținuților politici și, sigur, uh, începutul exercitării libertăților de bază, de exemplu, libertatea presei, a ONG-urilor și așa mai departe. În ce privește Afganistanul, v-aș întreba dacă uh, mai ales în colaborare cu actorii regionali, Consiliul a acordat uh, vreo atenție la această întâlnire sau la altele anterioare uh, implicațiilor utilizării dronelor uh, scopuri de ucidere de către aliații noștri. Pentru că există un precedent foarte, foarte negativ odată cu utilizarea acestor drone și cu repercusiuni foarte negative, mai ales în Pakistan se pare că oamenii deja pot, pentru 300 de dolari, să achiziționeze asemenea drone. Și și să le întrebuințeze în scopuri de spionaj. Acum, în legătură cu Africa, îmi pare bine că ați recunoscut că ce se întâmplă în Mali și chiar în Guinea Bissau se leagă și de Libia și conflictul din Sudan are repercusiuni și în Libia. Deci aș dori să vă întreb dacă aceasta înseamnă că, într-adevăr, Consiliul va susține pe doamna Ashton acordând sprijin Eh, pentru o misiune, o delegație în Libia. Eu știu că șeful delegației va sosi în curând eh, sau își va intra în curând în funcție de are nevoie și de personal. Și dacă ideea unei case a Europei în Benghazi eh, a fost, este într-adevăr realistă. Cred că, cred că este foarte important și va avea efecte pentru Libia, dar și pentru securitatea noastră. Uh, și și pentru țările învecinate uh, Libiei, țările din Sahel și în legătură cu Guinea-Bissau. Văd că există o poziție interesantă a Consiliului, a fost condamnată lovitura de stat, cererea a fost cerută eliberarea prizonierilor, însă nu văd ceva care cred că este foarte important, și anume o misiune uh, PES, PESA pentru Guinea-Bissau, în locul celei care a fost anulată din, uh, uh, greșit în 2010. și sperăm că această misiune să fie reinstaurată, ca Guinea-Bissau să redevină un stat stabil și nu un narco-stat, cum este în acest moment pentru că aceasta are efecte și asupra securității noastre. Mulțumesc, domnul Tanăc. Mulțumesc, domnul președinte, domnule președinte. legătură cu Argentina, ați menționat uh, problema exproprierii, confiscării Repsol uh, și celelalte companii și sigur că s-au pus multe presiuni asupra băncilor străine, mai ales din Marea Britanie, care au operațiuni în Argentina Eh, dacă ele doresc să financeze explorările petroliere din insulele Falkland sau Malvine. Eh, știu că e o problemă bilaterală între Regatul Unit și Argentina, dar în afară de Spania, ce alte state membre ar susține poziția Buenos Airesului față de insulele Falkland și dacă Spania și-ar schimba poziția, s ar însemna o schimbare a întregii noastre politici și anume apărarea suveranității uh, Marii Britanii asupra Falkland. Și uh, ce se întâmplă, care este poziția dumneavoastră în legătură cu, cu expropierea, confiscarea unor bunuri spaniole? Poate ar, fi, ar putea fi vorba și de o uh, expulzarea Argentinei din G20, pentru că e practic un uh, comportament uh, nedemn. Uh, nu se respectă statul de drept sau proprietatea privată de către guvernul argentinian. Și în legătură cu țările din parteneriatul estic și Rusia și cu Belarusul, un um, deținut politic a fost eliberat recent. Oare au existat discuții dacă deținuții care mai rămân în închisori nu trebuie, uh, dacă ei sunt eliberați, poate ne putem gândi la o ridicare parțială a sancțiunilor, <clears throat> dacă guvernul de la Minsk are o, comportament mai bun. Sigur, există și problema Ucrainei cu cazul Timoshenko și Ucraina a emis un mandat Interpol pentru arestarea unui fost ministru care a primit azil politic într-un stat membru, Republica Cehă. E practic o politizare a Interpolului, care, conform cartei sale, nu se poate implica în, într-un tip de justiție politică, manipulată politic. Nu știu dacă asta a fost discutat în Consiliul de Ministri în legătură cu uh, acest caz și cu uh, membrii fostului guvern care sunt uh, persecutați de guvernul Ianucovici. În uh, Rusia, președintele Putin își va intra în funcție. Există oare posibilitatea ca un al treilea mandat al lui Putin să fie unul mai reformator decât în trecut și să se reinstaureze statul de drept? Pentru că Rusia a fost descrisă ca fiind o țară practic condusă de cleptocrație. Și credeți că ar exista vreo șansă ca cazul Hodorkovski sau bizara acuzare postumă a domnului Magnitsky uh, s-ar rezolva, poate sunteți uh, optimist că s-ar putea uh, respecta drepturile omului în Federația Rusă. Mulțumesc. Maia? Domnul Maier. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru domnului ministru. Eu înțeleg că mm, în Consiliul nu s-a ocupat de o problemă a unei multinaționale ca Repsol și mă bucur acest lucru. Pentru că eu consider că problemele pe care le are o multinațională n-au practic nimic de a face cu agenda dumneavoastră. Acum, începând cu Sahelul, mă preocupă mult mai mult situația milioanelor de persoane care chiar acum uh, suferă de foame și multe dintre ele vor deceda, deși ONU dorește să financeze o operațiune rapidă de 724 de milioane de dolari, care cu greu s-a concretizat în 34% din această sumă. Asta înseamnă că noi uh, trebuie să fim conștienți de ce înseamnă. Dacă dacă nu există suficientă finanțare, multe persoane vor muri. Și din cele 8 țări ale Sahelului, 7 sunt într-o stare de urgență. Asta, într-adevăr, este o problemă și mă bucur că v-ați ocupat de acest lucru. Problemele unei multinaționale nu sunt probleme legate de foamete. Nu va muri niciun acționar. Niciunul. Aș, astfel încât mă bucur că acest subiect nu a, a figurat pe agenda dumneavoastră. Ă, sunt ă, probleme care pun sub semnul întrebării un mod de a înțelege relațiile internaționale. Eu nu susțin declarația secretarului NATO. Ieri ă, secretarul general ne-a spus că e vorba de a crește din nou cheltuielile militare, dar trebuie reduse cheltuielile militare. Cum e posibil să se reducă toată agenda socială, toate cheltuielile sociale în Europa și să nu se reducă cheltuielile militare? cum e posibil să nu crească cooperarea, cum e posibil să nu se îndeplinească obiectivele mileniului. La asemenea întrebări ar trebui să se răspundă, dar din păcate nu se răspunde. De aceea eu cred că cel mai urgent în Uniunea Europeană ar fi să ne ocupăm de uh, efortul ONU de a colecta această financiare suficientă ca să ne ocupăm de drama Sahelului. Și <clears throat> doamna Ashton recent în vizita sa în Iran, uh, a uh, reușit uh, din partea autorităților din Iran să obțină o declarație că n-au nimic împotrivă să se inspecteze complexul de la Parcin și doamna Ashton a declarat că nimeni nu poate să interzică Iranului accesul la energia nucleară, sigur, în scopuri pacifice. De aceea cred că e o veste bună că se poate vizita acest complex și nu știu, aș vrea să știu dacă vreau să aveți mai multe informații în legătură cu posibilitatea aceasta de a deschide niște negocieri pentru a evita ceea ce își dorește Israelul și anume un bombardament, care, lucru care ne aduce încă o dată la o situație teribilă. Ar destabiliza întreaga regiune. Reamintesc că Israelul are bomba nucleară și nimeni n-a mișcat un deget în lume ca să se evite această situație. Și în final, recent Parlamentul a aprobat un raport privitor la drepturile omului și o rezoluție care reamintea o rezoluție anterioară față de, în legătură cu Sahara de Vest și ocuparea Marocului a Saharei de Vest după descolonizare și se cerea permiterea monitorizării drepturilor, situației drepturilor omului recent, uh, domnul Ban Ki-moon a acuzat Marocul că spionează uh, acțiunea ONU în Sahara. Aș dori să știu dacă și la Consiliu a existat o inițiativă ca să garanteze nu doar monitorizarea situației drepturilor omului, ci și să evite o situație de spionaj a uh, misiunii din Sahara de Vest. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Lohbiler, acum. Thank you, Mr. President. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc și domnului Somdar pentru prezentarea făcută. Mă bucură faptul că ați avut uh, inițiativa de a ajuta pe prizonierul din uh, deținutul din Bahrain care se află în greva famei. Eu aș dori să pun o întrebare în legătură cu uh, Birmania. Parlamentul a adoptat o rezoluție foarte cuprinzătoare în legătură cu acest stat și cu problemele uh, Uh, de acolo. După cum am spus, acum ați suspendat sancțiunile și pentru mine este foarte clar că unii dintre cei uh, din uh, junta care conduc țara nu susțin aceste reforme. Dacă suspendăm aceste sancțiuni, mă întreb cum ne vom asigura că cei că toată lumea va fi afectată de decizia noastră. Apoi, o altă recomandare. Știm că există o nevoie foarte mare de uh, construirea capacităților în diferite ministere. Ministerul de, pentru afaceri externe și așa mai departe. Și datorită izolării internaționale, studenții din Birmania nu sunt eligibili pentru a participa la programul Erasmus Mundus. Uh, și poate în altul reprezentant ar putea analiza această temă, poate s-ar găsi un acord, un aranjament special pentru a asigura pregătirea acestor studenți. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Domnule ministru, aveți acum cuvântul și va urma o nouă rundă de întrebări. Vă mulțumesc. În legătură cu Afganistanul. Cred că patru puncte vor determina viitorul uh, Afganistanului. O întrebare va fi legată de securitate, pentru că fără securitate toate lucrurile pe care le-am realizat vor uh, dispărea, nu vom putea avea o educație, nu vom putea asigura dreptul uh, femeilor, deci țara nu se va putea dezvolta fără securitate. Acesta este un punct important. Apoi, un alt punct important este voința de a contribui pe, cu ajutor pentru dezvoltare, pentru că acest stat nu se va putea dezvolta singur în următorii ani. Afganistanul are nevoie de o economie mai uh, puternică, trebuie dezvoltată agricultura, trebuie dezvoltat uh, sectorul transporturilor, trebuie dezvoltată um, industria extractivă și trebuie ținut cont de, toate, de tot potențialul existent pentru ca potențialul să stea pe propriile picioare. Apoi, un alt punct important sunt statele vecine, cum este Pakistanul, cum este Iranul, cum este Rusia, cum este India. Toate aceste state vor avea un rol important pentru viitorul uh, Afganistanului. Deci există multe căi pe care trebuie să mergem în același uh, timp și apoi un alt aspect foarte important este evoluția politică din cadrul Afganistanului. Trebuie ca aceasta să fie una inclusivă, trebuie să se ajungă la multe compromisuri. Trebuie să fim foarte atenți de asemenea uh, cu ceea ce se întâmplă cu uh, drepturile femeilor, trebuie să ne asigurăm că copiii pot uh, să primească o educație. Apoi, s-a pus, s-a pus o întrebare în legătură cu Orientul apropiat, cu atentatele asupra gazoductelor care merg înspre Israel. Este o situație îngrijorătoare. Ne aflăm într-o situație în care um, securitatea este slăbită în întreaga regiune și tocmai această situație ne arată cât de important este să ajungem la o soluție negociată în regiunea respectivă. Dacă ar fi să dau un uh, sfat bun părții izraeliene, ar fi să le spun că ar trebui să se gândească în mod serios la un acord politic în interiorul, nu doar pentru binele Israelului, dar și pentru binele uh, palestinienilor. Poate avem acum o ultimă generație care este dispusă să ajungă la un acord politic. După 20 de ani de negocieri, uh, cred că este foarte greu să ajungi la o soluție politică în sine. Deci toți uh, actorii ar trebui să ia foarte în serios această problemă pentru că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție de a ajunge la o soluție, la un acord politic. În legătură cu uh, naționalizarea firmei YPF, um, da, Poate fi naționalizată o, o companie, dar trebuie să uh, urmezi niște reguli și aceste reguli nu au fost urmate. Am sprijinit puternic poziția Spaniei din acest punct de vedere. Ne-ați întrebat ce pași ar trebui să luăm. Cred că nu este o noutate că și Spania trebuie să-și clarifice intențiile pe, în legătură cu acest caz. Acum, în legătură cu Siria. Uh, Cred că o veste foarte bună este prezența observatorilor la fața locului. Acești observatori vor trebui să raporteze domnului Anan, Consiliului de Securitate, despre ce se întâmplă în Siria. Poate se va repeta situația um, care s-a întâmplat în momentul în care observatorii uh, trimiși de Liga Arabă au fost uh, prezenți în uh, Siria. Poate protestatarii și uh, jurnaliștii de acolo vor avea curajul să spună mai multe lucruri despre ce se întâmplă acolo. Și un alt lucru important este faptul că toți membrii din Consiliul de Securitate au ajuns la un acord. În acest moment, acest lucru înseamnă că și Rusia și China și-au declarat angajamentul. Deci nu se pot întoarce în poziția de a nu mai face nimic dacă uh, nu vor fi îndepliniți pașii prevăzuți în planul de pace a, lui, a domnului Anan. În legătură cu stația din Africa, pentru a răspunde multor întrebări care au fost puse, este, ce se întâmplă acolo este foarte îngrijorător, este un mixt îngrijorător. Am vizitat și eu uh, Hornul Africii în urmă cu două săptămâni, în urmă cu două săptămâni am fost în Nigeria, da, ce ne îngrijorează este aceas, acest mix de sărăcie cu alți uh, factori. Există o legătură între sărăcie și apariția unor noi grupuri uh, um, uh, teroriste în nordul, poate există legături și cu Al-Qaeda și organizațiile din nordul Nigeriei, deci trebuie să reacționăm uh, cât mai repede pentru a preveni dezastrul uh, umanitar care se va manifesta dacă nu vom face acest lucru. Este foarte important să ajutăm Organizația Statelor din Vestul Africii, ECOVAS, Cred că aspectul pozitiv în legătură cu situația din Africa este că liderii din Africa, statele africane își asumă foarte multe uh, responsabilități vis-a-vis -vis de situația de acolo. Când am fost în Addis Abeba, în Sudanul de Nord, Sudanul și Sudanul de Sud uh, negociau și președintele Africii de Sud media și conducea aceste negocieri. Deci trebuie să ajutăm autoritățile locale, actorii locali să își uh, uh asume aceste responsabilități mai mult în legătură cu Belarus, Ucraina și Rusia. Ne îngrijorează ce, evoluțiile din Belarus, dar cu toate acestea au fost, uh, în ciuda eliberării unor uh, um, deținuți politici, situația rămâne îngrijorătoare. Uniunea Europeană menține sancțiunile impuse Belarusului uh, legate de um, unele companii și de anumiți eh, politicieni în legătură cu Ucraina. Cunoaștem foarte bine cazul eh, Iuliei Timoșenko și tocmai de aceea nu am parafat acordul de asociere cu Ucraina până acum. Vom mai aștepta puțin. Din punct de vedere tehnic am încheiat negocierile dar acest acord nu va fi parafat până când nu vom vedea că se înregistrează progrese politice în Ucraina. Am fost întrebat dacă consider că domnul Putin este, va trece la reforme. Poate nu asociem imediat reforme cu domnul Putin. Dar am văzut foarte bine că oamenii au îndrăznit să demonstreze în uh, Rusia, deci în ciuda presiunilor exercitate, deci Există anumite semnale pozitive în urma acestor alegeri care au avut loc în Rusia. Cred că Putin va conduce Rusia așa cum uh, știm că a făcut-o, trebuie să ajutăm grupurile de opoziție să menținem contactele cu ele, dar în același timp să păstrăm, să, uh, să păstrăm, să continuăm contactele și cu politicienii din Rusia și poate în 20-30 de ani uh, democrația va fi una mai um, consolidată în Rusia. Eu sper cel puțin că așa Uh, se va întâmpla în legătură cu uh, Birmania. Avem trei cereri principale față de acest stat. În primul rând, alegerile în legătură, din 1 aprilie s-au desfășurat foarte bine, așa cum, ne-am, uh, așa cum am sperat și am așteptat. Apoi, în legătură cu eliberarea deținților politice, au fost, politici au fost eliberați câțiva, dar așteptăm ca acest proces să continue. În al treilea rând, există tensiuni cu, în relațiile cu grupurile etnice și aceste tensiuni ne așteptăm să fie rezolvate de asemenea. Eu am o atitudine optimistă. Cred că noua generație um, care conduce armata și statul dorește să facă să se integreze mai mult Uh, pe plan inter- internațional, poate mă înșel, dar putem oricum să reintroducem sancțiunile dacă evoluțiile nu sunt uh, mulțumitoare. Exist, trebuie să urmărim îndeaproape evoluțiile politice din uh, Birmania, trebuie să avem cât mai multe contacte cu grupurile politice din acest stat și Uniunea Europeană trebuie să încerce să sprijine procesul politic care se desfășoară acum acolo. Vă mulțumesc foarte mult. Dorim, există alți patru vorbitori și doresc să le cer să se limiteze la un minut. Domnul Preda are cuvântul. Euh, mulțumesc. Aș dori să fac un comentariu cu privire la interesul acordat uh, chestiunilor din Africa și să vă mulțumesc pentru prezență. Vreau să insist asupra situației din Mali, fiindcă este clar că această situație este delicată, dat fiind că această țară era elevul cel bun, ni se dădea drept exemplu și fostul președinte era unul dintre puținii președinți africani care um, a luat uh, cuvântul în plenară și în comisia noastră. Bineînțeles, uh, pe bună dreptate ați adus în discuție în această dezbatere uh, sărăcia și apariția unui nou terorism, unui nou strat de terorism. În Mali, dispozitivul militar este foarte slăbit, ceea ce o situație dramatică care uh, Um, care împiedică soluționarea conflictului și um, situația conflictuală cu vecinii. Iar acum, în contextul combaterii terorismului, este, această situație capătă și mai mare amploare, dat fiind că, um, în ultimul timp, situația președintelui din Mali a fost slăbită de uh, protestele islamiste. Mulțumesc, doamna Lopez. Grazie, Grazie, eh, Mulțumesc, domnule președinte. Și mulțumesc domnului ministru. Mă voi referi și la uh, situația din Mali și uh, rolul Algeriei în regiune. După cum știți, problema comunității tuaregilor este una foarte importantă în acest conflict și poziția pe care o poate lucra Algerul, uh, poate fi una de, de stabilizare. Deci am dorit să știm uh, ce informații deține dumneavoastră în acest sens, pentru că, într-adevăr, grup, grupările Al-Qaeda au, și-au originea în Algeria. Și există informații în legătură cu, și cu rolul jucat de uh, serviciile secrete din Al Algeria. Și am dorit să știm dacă aveți informații în legătură cu rolul Algeriei în acest conflict. Mulțumesc, domnul Galat, acum. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, am ascultat cu foarte mare interes uh, prezentarea dumneavoastră. Am citit și comunicarea de presă a Consiliului, în care se vorbește despre procesul de pace din Orientul Mijlociu, despre discuțiile cu Iranul, um, relațiile cu Israelul și măsurile restrictive împotriva Iranului. Mă miră cumva că tema amintită în mass media din Israel nu este amintită deloc și este, este vorba de posibilul atac al Israelului asupra instalațiilor nucleare din uh, Iran. Aș dori să știu care este părerea ministrilor de externe din uh, Europa față de această temă, pentru că știm că Statele Unite și-au exprimat o poziție puternică vis-a-vis -vis de această temă. Cred că uh, ar trebui să discutăm și, no- și noi această temă, să spunem că nu suntem de acord cu un asemenea atac potențial. Și aș dori să știu care este poziția dumneavoastră, părerea dumneavoastră. Merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte, doamna de Kaiser. Aș dori să vă adresez trei întrebări. În primul rând, este vorba despre Siria și Liban. Uh, Consecințele asupra Libanului ale situației din Siria sunt semnificative atât la nivel politic cât și umanitar. În concluziile Consiliului am văzut că se pune accentul asupra situației refugiaților, dar vreau să vă întreb dacă se face ceva anume pentru Liban. În al doilea rând, Sudanul de Sud și Sudanul, uh, iată în acest context vreau să vă spun că am făcut foarte multe eforturi în contextul independenței Sudanului de Sud, atât la nivel uh, de infrastructură cât și la nivel financiar, dar uh, de mult timp nu am mai vorbit despre Sudan, chiar dacă eram conștienți de faptul că problemele nu fusese rezolvate. Ne-am pus nădejdea și ne-am pus foarte mulți bani în grupul la nivel înalt a lui Mbeki pentru a rezolva problemele restante uh, Uh, și legate de petrol și așa mai departe, cum stăm cu evaluarea acțiunilor întreprinse, fiindcă, iată, Sudanul uh, reapare pe ordinea de zi, problemele nu au fost rezolvate, vreau să vă întreb dacă am făcut atunci alegerea bună. Și a treia întrebare, foarte scurtă, dumneavoastră faceți referire la finalul concluziilor uh, cu privire la relațiile cu Israelul, un schimb de scrisori pentru a modifica anexele protocolelor 1 și 2. Ați putea să-mi spuneți mai multe despre acest lucru, vă rog. Herr Präsident. Domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult. În primul rând, în ceea ce privește Mali, riscul este de contagiere în uh, vecinătatea acestei țări. Iată de ce este foarte important, este foarte important să ne dăm foarte bine seama care este situația și să uh, facem eforturi pentru a restabili relațiile constituționale în această țară. Este crucial ca Mali, ca acest stat să nu se dezintegreze. Uniunea Europeană va lua măsurile necesare în regiunea Sahel mai curând decât ne așteptam, dat fiind că această situație s-ar putea înrăutăți și ar putea să devină și mai periculoasă. Am uitat să adaug un lucru anterior cu privire la situația din Libia. Bineînțeles, aceasta uh, își are o oarecare influență. Unii dintre cei care au luptat pentru Gaddafi sau uh, s-au mutat înspre sud cu, bineînțeles, cu arme și acest lucru a cauzat tensiuni, posibilitatea unui conflict armat, ceea ce face lucrurile și mai primejdioase. Acum, în ceea ce privește atacul, potențialul atac asupra Iranului din partea Israelului, cred că au existat foarte multe zvonuri în ultimul timp. Uh, Părerea mea este că ar trebui să salutăm uh, rezultatul negocierilor pe care le conduce în altul reprezentant. Acest lucru este foarte important, iar uh, în acest sens, uh, politica externă europeană trece într-o ligă superioară pentru amatorii de fotbal, iată. Și Uniunea Europeană acum gestionează una dintre crizele cele mai Uh, grele din lume. Iar acest lucru ne dă un prilej de uh, a demonstra că noi nu suntem răul cel mai mare, iată, suntem suntem răul mai mic, suntem diavolul, satanul mai mic față de Statele Unite ale Americii. Iată ceea ce ar putea să fie foarte important pentru noi. Cred că ar fi foarte periculos, aceasta este părerea mea personală, să um, existe acest uh, atac, ceea ce iar face pe iranieni solidari cu regimul care nu merită acest lucru, iar uh, un alt risc ar fi să aruncăm Orientul Mijlociu într-o situație explozivă pe care nimeni nu o poate, nu o va putea controla. Deci, aceasta este părerea mea. Ceea ce face Uniunea Europeană acum uh, încearcă să găsească o soluție ieșită din negocieri. Este foarte important și aici răspund și la o întrebare anterioară. Iranul are dreptul de a dezvolta programe nucleare civile, asemenea altor țări, dar nu acesta este subiectul aici. Subiectul discuțiilor este clar că Iranul nu are dreptul să uh, Um, fabrice arme nucleare și uh, dacă se întâmplă acest lucru, lucru dacă se întâmplă așa, lucrurile s-ar putea să scape din control în Orientul Mijlociu. În ceea ce este Libia și refugiații. Uh, două țări din regiune, uh, Libanul și Turcia, suferă povara refugiaților. Cred că trebuie să intervenim cu ajutor umanitar pentru aceste tabere uh, de refugiați uh, de amploare care sunt construite. E vorba de țări care nu au suficiente resurse financiare pentru această povară. Am văzut uh, unele uh, fotografii de la mm, taberele de refugiați din Turcia, care sunt acum în construcție, până acum au primit 5.000 de refugiați, se așteaptă să mai primească 50.000 de refugiați, deci trebuie să ne dăm foarte bine seama că trebuie să oferim o mână de ajutor acestor două state care primesc refugiați din Siria. În ceea ce privește Sudanul, negocierile care au loc uh, sunt prezidate de președintele Africii de Sud, cred că avem o posibilitate reală de negocieri, de ieșire din conflict. O serie de aspecte care nu au fost soluționate înainte de crearea statului Sudanului de Sud. Este vorba de, de conflicte cu privire la frontieră, neînțelegeri cu privire la transportul petrolului din sud către Uh, Sudanul, uh, către Sudan, uh, mai, mai pun și probleme cu privire la minorități și așa mai departe. Dar întrebarea este dacă întrebarea este ce se întâmplă acum cu aceste aspecte. Cred că acum această organizație care se ocupă de aspecte este cea mai uh, potrivită și, iată, sub egida președintelui Africii de Sud, cred că lucrurile merg bine. Vă mulțumesc! Yeah. Uh, Okay. Kind of willingness to cooperate. I forgot to uh, answer. Am uitat să răspund la o întrebare privind pescul în uh, Guinea-Bissau, îmi cer scuze. O să vă răspund acum. S-a încheiat acum un an, dat fiind că nu s-a mai înregistrat cooperare între guvernul, uh, între guvern, guvernul militar, uh, de inclinație militară uh, și, uh, iată, misiunea s-a încheiat. Nu este momentul acum să hotărâm dacă vom lansa o nouă misiune PESC. Mm, acum trebuie să ne asigurăm că putem reveni la condiții normale în această țară și, bineînțeles, apoi putem discuta să vedem cum putem sprijini acest stat fragil care care are nevoie de ajutorul nostru, fiindcă este un loc de tranzit al uh, traficului de droguri din Columbia. Mă scuzați, din America de Sud. Vă mulțumesc. Mr. Tunok, something Thank you, Chairman. Very, very quickly. Uh, Domnul Tenac. Da, am uitat să pun această întrebare. În pres, mass media din uh, Regatul Unit se vorbește foarte mult despre ce se întâmplă în uh, China cu lupta de putere din, de la vârful uh, Partidului Comunist uh, Chinez. Este vorba de o acuzație de um, uciderea unui uh, cetățean britanic, a unui cetățean uh, din Franța sau așa mai departe. Doresc să știu dacă uh, și dumneavoastră ați discutat despre ce impact va avea această situație de la vârful Partidului, Partidului Comunist Chinez asupra relațiilor Uniunii Europene cu China și dacă se discută despre aducerea în fața justiției a celor care au ucis cetățeni europeni. Da, nu am discutat ieri, dar știm că uh, vor fi aleși noi lideri uh, în China în septembrie și în octombrie sperăm că vom avea un leadership în China care va avea curajul să facă mai multe reforme în uh, multe uh, sectoare unde este nevoie de aceste reforme, însă nu vom ști ce se întâmplă până când nu vor fi definitivate uh, alegerile și, din păcate, nu vă pot răspunde în mod concret la întrebarea specifică pe care mi-ați spus-o, pentru că nu am informații necesare. Mulțumim pentru că v-ați răpit din timpul prețios ca să veniți alături de noi și să ne informați în legătură cu ultimele evoluții și sperăm să continuăm această bună cooperare și uh, salutări frumoasei Copenhaga. Mention Pierre Vimont, who is usually here. Thank you very much for coming to. Și mulțumim și um, personalului dumneavoastră care ne-a fost ca de obicei de mare ajutor. Ich möchte den nächsten Tagesordnungspunkt aufrufen. Haideți să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de o dezbatere comună, nu cu membrii ai Parlamentului European, ci cu experți. O dezbatere despre directiva privind uh, armonizarea uh, obligațiilor de transparență în ceea ce privește informația referitoare la emitenții ale căror valori imobiliare sunt admise la tranzacționarea pe o piață reglementată. Deci poate acest titlu ar avea nevoie de uh, un grad mai mare de transparență. Cred că acest lucru ar fi util. Vom discuta și situațiile financiare anuale și consolidate și așa mai departe. Mă bucură faptul că putem pregăti avizele uh, referitoare la modificarea acestor uh, directive și că discutăm aceste două avize împreună, avize pentru Comisia responsabilă pe fond, Comisia Jurii. Alături de noi sunt câțiva experți. Sperăm că le vom auzi părerile. Nu avem foarte mult timp la dispoziție, deci fiecare va avea 5 minute la dispoziție și doamna Brandt ne va explica după aceea ce au spus experții. În primul rând, îi dau cuvântul doamnei Shalihan. Uh, consilier al senatorului uh, Carter, Carden, din uh, cadrul uh, adoptării legislației Dodd-Frank. Aveți cuvântul. Da, Mulțumesc, mă bucur că pot veni aici eh, discutând această lege a senatorului Cardel și implicațiile acestea, pentru directivele de transparență și responsabilitate. E vorba de o schimbare istorică pentru sectorul industrial și guvern și noi credem că va crea mai multă stabilitate și prosperitate în țările uh, mai puțin bogate. Mă voi concentra pe două puncte importante, cred eu, și, am, și asupra modului în care legea este pusă în aplicare în Statele Unite. Și relevanța ei pentru discuția dumneavoastră de astăzi. În primul rând, uh, raportarea, uh, legea aceasta Dodd-Frank este foarte clară, spune că tipul și uh, suma totală a acestor plăți pentru fiecare uh, proiect legat de uh, petrol și minerale, uh, deci este foarte clar că există o obligație de raportare, apoi avem și monitorizare cu Comisia de Securitate și intenția Congresului a fost foarte clară față de acest uh, proiect. Deci un proiect nu înseamnă țară, este de la proiect la proiect. Și apoi vreau să mai spun că excepțiile sunt o idee proastă, pentru că orice uh, excepție este o idee proastă. Pentru că noi nu avem probe că există uh, țări terțe care ar uh, interzice companiilor să dea publicității aceste informații. Universitatea, Facultatea de Drept a Universității Columbia a făcut o, o evaluare a peste 150 de contracte din numeroase țări și n-au găsit nicio probă există legi care interzic uh, publicarea acestui tip de informații. În cazul în care există interdicții din cauza de securitate națională sau de confidențialitate, aproape întotdeauna în uh, contracte există excepții pentru companiile care au obligația să facă publice aceste informații. Deci noi credem că uh, permiterea excepțiilor înseamnă că se permite țărilor să eludeze legile sau să dea alte legi și e vorba exact de țările cărora noi le cerem mai multă transparență. Nu trebuie ca aceste țări să dea legi contrare. E o idee rea. Dacă există o lege înainte, emisă înainte de legea Don frank atunci eu cred că atunci nu putem să-i acuzăm de eludarea legii, dar până acum nu există asemenea legi. Deci vă încurajăm să discutați, în discuțiile noastre să țineți cont și de aspectele relevate de mine. Mulțumesc! Mulțumesc acum domnul Steven Bly din partea companiei British Petroleum. You have the floor. also, four minutes. Thank Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru că ați aranjat această întâlnire. Aș dori să încep rezumând uh, poz- poziția uh, companiilor europene față de transparență. Noi sprijinim un grad mai mare de transparență. Suntem uh, pregătiți să facem publice informații față de referitoare la plățile făcute guvernelor și sprijinim și reguli concrete. Mă voi referi la patru puncte. Uh, părerea noastră vis-a-vis -vis de capitolul 9 din proiectul de directivă. Companiile își doresc ca regimul de publicare a datelor să fie unul proporționat. Ne dorim să evităm uh, efecte negative comerciale și asupra poziției com- competiționale a companiilor europene. Publicarea plăților făcute la, tot, la toate nivelurile guvernamentale va duce la uh, punerea la dispoziția cetățenilor un număr mare de informații. Noi ne dorim o defalcare acestor informații ținând, soma, țin seama de faptul dacă este vorba de, guver, de autorități guvernamentale naționale sau regionale sau locale. În plus, ar trebui să respectăm uh, regulile um, din fiecare uh, stat în parte, pentru că o întreprindere trebuie să respecte întotdeauna regimul legal unde acționează. În legătură cu raportarea, ne îngrijorează această uh, prevedere pentru că în foarte multe state, plățile făcute unui guvern nu sunt determin- determinate în fiecare proiect uh, în sine, ci pe plan național. Apoi, este foarte greu să definim termenul proiect uh, peste, peste, în toate sectoarele. Apoi, există un potențial impact asupra competitivității întreprinderilor europene și asupra sectorului economic european în general nu credem că este posibil să faci o raportare pe fiecare proiect în sală. Apoi, proiect, uh, capitolele care se referă la, uh, la situațiile financiare anuale și așa mai departe. Uh, eu nu prea înțeleg de ce trebuie extins uh, capitolul uh, 9 în acest sens. Nu pot să văd de ce Uh, ni se cere această informație și cum ar putea fi folosită această informație pentru a vedea dacă o companie a plătit suma uh, adecvată. Pe baza experienței uh, pe care am avut-o eu în activitatea mea profesională, nu cred că uh, se poate folosi la ceva aceste informații cerute. Cred că există alte măsuri, alte informații care sunt mai relevante din acest punct de vedere. Apoi, Uh, trebuie să evităm uh, punerea la dispoziție de informații multiplă. Um, foarte mulți, uh, foarte mulți actori sunt de acord cu acest lucru. Trebuie să ajungem la un standard de declarare acestor informații. Deci, în concluzie, aș dori să revin la um, remarcile inițiale. Deci, sectorul nostru sprijină un grad mai mare de transparență. Suntem uh, Uh, pregătiți să declarăm ce plăți facem guvernelor și ne dorim un sistem care să funcționeze. Obiectivul nostru este până la urmă să îmbunătățim sistemul de reglementare european. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Acum domnul Simon Taylor, directorul fondului Global Witness, reprezintă societatea civilă aici. Um, mulțumesc foarte mult. Patru aspecte. 1. Aș dori să ne gândim rapid uh, cât de, de când durează acest proces. Unii poate sunteți mai noi. Eu, uh, unul, sunt cel care s-a ocupat de campania transparenței privind uh, veniturile din petrol din 99 și uh, campania Publish What You Pay, publică ce plătești cu uh, domnul Soros, iar uh, Uh, astfel s-au lansat inițiative de transparență în industria extractivă de către premierul Blair de atunci. Acum, deci, au trecut mulți ani a, uh, și avem a, uh, implicate în, toată, în întreaga lume 650 de ONG-uri și un nume comun a, care ne arată că dorim să îmbunătățim transparența legată aferentă veniturilor, veniturilor mari provenite din uh, Uh, petrol. Dar nu este vorba doar de state cleptocratice și corupte, este vorba și de răspunderea corporațiilor, companiilor care operează în asemenea locuri. Trebuie să ne dăm seama că suntem pe valul creării unor standarde globale, eh, mondiale. Dacă facem lucrurile cum trebuie, dacă nu facem lucrurile cum trebuie, eh, nu vom face decât o mișcare destul de slăbuță care va face unele lucruri, dar răspunderea companiilor va fi lăsată deoparte. Acestea fiind spuse, eh, și revin la amănunte privind acest lucru, voi reveni mai târziu, noi dorim să se dea o definiție corectă a proiectelor. Proiectelor sunt foarte importante și aici vreau să vorbesc despre lipsa de consecvență despre care vorbește și Steven din industrie. Eu cred că modul de definire a proiectului este următorul. Proiectul ar trebui să fie echivalentul unor activități care se desfășoară sub licență, sub concesiune sau acord juridic, unde plata sau pasivele din sectorul extractiv nu sunt Uh, desfășurate pe această bază, atunci ar trebui să fie raportate pe baza modului în care sunt obținute concesiunile. Deci trebuie să existe un cadru al plăților, iar acest lucru este esențial. La începutul acestui an, uh, și amintește Steven probabil, am publicat un raport care uh, se referea la o plată făcută Angolei de BP, compania sa nu nu știm exact care sunt, uh, despre ce sumă este vorba. Noi avem o sumă, dar BP a negat-o. Iar uh, uh, această sumă se referea la centrul Sonegol, care nu există, se pare. Firma Sonegol prin, prin Sonengol să pierd bani, din câte știm noi, de 15 ani. Deci avem nevoie de această transparență și de o definiție clară a proiectelor. Nu spun aici că BP a făcut ceva ilegal prin această plată, fiindcă exista o obligativitate juridică pentru achitarea acestei plate, dar plăți, pardon, dar uh, iată de, de ce ne dorim noi să existe o uh, metodologie uh, care să țină de uh, Uh, definiția juridică a, a proiectului, a contractelor. În propunerea comisiei există o clauză de derogare. Nu sunt de acord cu existența acestei clauze, fiindcă le dăm mână liberă dictatorilor să facă cum doresc la nivelul uh, legislației. Uh, iată, Gaddafi, care ce a făcut în regiunea mediteraneană la începutul anului, Angola, uh, iată ce se întâmplă și în Angola, cu, uh, situația se începe să se semene foarte mult cu uh, Libia la nivelul libertăților și asta pentru că avem regimuri cleptocratice și niciun pic de, răs- de tragere la răspundere. Mă bucur foarte mult că mă bucur foarte mult că se iau totuși măsuri în acest sens și că sper să se ajungă la, la eliminarea acestei clauze. Raportorul, în raportul uh, Lene se spunea că acolo unde companiile uh, operează într-o țară în care uh, cerințele EITI sunt respectate, uh, nu trebuie să existe obligativitate suplimentară, dar în afară de câteva țări uh, care respectă regulile, Uh, din, uh, în ceea ce privește inițiativa voluntară privind transparența industriei extractive, celelalte sunt departe de nivelul pe care îl dorim noi. Deci avem nevoie de o, de o publicare a proiectelor uh, foarte amănunțită și sperăm că dacă și prin aceste descurajări vom reuși să Uh, convingem și regimurile cleptocratice să acționeze altfel. Deci vă rog să renunțăm la această clauză privind inițiat- această inițiativă. Mulțumesc, domnule, domnul Shepers, care este uh, partener uh, al consilierilor privind politica externă a Uniunii Europene. Este vorba de o organizație de gestionare și de consultanță privind afacerile externe. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Voi vorbi aici ca președinte al Forumului African din Bruxelles Uh, o organizație de, uh, care se ocupă de relațiile euroafricane. Corupția subminează forțele pozitive ale economiei de piață. Deci Comisia trebuie felicitată că a făcut ceva înspre reducerea posibilităților de corupție. Uh, corupția subminează competitivitatea propriilor noastre companii și subminează de asemenea companiile inovatoare. Totuși, eu consider că propunerile cuprinse în aceste două documente ale Comisiei sunt poate prea modeste. M-aș referi la o lege foarte curajoasă uh, comunitară, este vorba de reglementarea RICI, care a impus transparență uh, în lanțul de alimentare chimică. Nu poți importa nicio substanță chimică dacă aceasta nu a fost testată și autorizată în Uniunea Europeană companiile uh, chimice sigur au făcut mult scandal atunci când uh, a venit această propunere RICI, dar ce vedem noi azi? Vedem că a crescut competitivitatea industriei chimice uh, europene și că s-au găsit metode de management ca să se controleze întreg lanțul furnizării companiilor, produselor chimice nu știu de ce nu pot fi utilizate uh, metode similare pentru a eradica corupția din lanțul de aprovizionare. De, de aceea aș dori să fac trei sugestii. Sunt de acord cu uh, raportoarea ar trebui să includem nu doar sectorul extractiv al industriei, ci există și alte sectoare la fel de uh, afectate de corupție în Africa ca să nu mai menționăm sectorul infrastructurii sau utilităților, și unul care este adesea dat uitării, sectorul agricol și alimentar. Anul trecut, profesorul De Castro, președintele Comisiei Agri, a organizat aici o uh, conferință în legătură cu uh, terenurile, un studiu ne arată, ne arată că cei mai mari acaparatori de terenuri sunt, sunt companiile alimentare europene. Deci ar trebui să includem și aceste sectoare în mai multă transparență. În al doilea rând, cred că ar trebui să extindem conceptul de guvernanță, să includem toate instituțiile și organizațiile legate de vreun guvern. Pentru că regimurile cleptocratice nu sunt uh, stupide, ele știu ce se dezbate la Bruxelles sau Washington. Guvernul sud-african deja mm, modifică toate contractele sale afectate de corupție printr-un vehicul special de investiții numit Chancellor House, care uh, este mm, gestionat de partidul la putere. În al treilea rând, trebuie să facem ceva și la nivelul statelor membre, pentru că răspunderea, responsabilitatea companiilor începe cu guvernanța corporatistă și nu poate fi impusă uh, Consiliului de Administrație decât dacă se impun și sancțiuni severe. Și aici aș sugera să ne gândim că noi încurajăm statele membre să ia exemple din uh, legea uh, antimită din Marea Britanie. Și în final, haideți să ne gândim și la sutele de companii de bună credință care deja au mecanisme bune de gestionare pentru a evita orice implicare în practici de corupție sau alte practici legale. Un mecanism uh, din Africa uh, de evaluare interpares are o prevedere nu uh, doar pentru guverne, ci și pentru companii și poate că Parlamentul dumneavoastră ar putea încuraja utilizarea acestui mecanism uh, care ar putea crea și, nu doar sancțiuni, ci și stimulente pozitive, pentru că mari investitori își dau seama din ce în ce mai mult că există un risc politic foarte serios în a investi în companii care se știe că au fost implicate în cazuri de corupție. Cu aceasta vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat uh, în prezentarea acestor idei. Mulțumesc! Cred că avem toți uh, de beneficiat din diferitele puncte de vedere pe care le-am ascultat aici. Acum al cuvântul doamnei raportoare, doamna Brantner. Mr. Chair, and, um... Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc și tuturor experților care ne-au prezentat uh, foarte bine conținutul propunerii făcute de comisie. Nu doresc să intru în multe detalii aici, ci mai degrabă aș dori să vă spun care sunt uh, intențiile mari, care sunt punctele importante pe care aș dori să le apăr. Știți foarte bine că salut propunerea făcută de comisie, urmăm uh, cele făcute în Statele Unite ale Americii, deci nu avem un rol de lider, ci urmăm cele făcute de partenerii noștri transatlantici. Și pentru a evita aceste multe proceduri, cred că este un pas foarte important dacă ținem seama de ce se întâmplă și dincolo de Atlantic. Deci chiar salut această inițiativă, după cum am spus deja, și sunt sigură că prin această inițiativă nu ajutăm doar actorii din societatea civilă și companiile care sunt active în uh, țări din lumea a treia, dar și investitorii vor putea lua uh, decizii mai bine informate. Ne vom asigura de asemenea că există o securitate de furnizare a energiei. Știm foarte bine că există o securitate mai mare din punctul de vedere a furnizării energiei dacă aceasta provine din state stabile. Deci nu facem un lucru bun doar pentru statele din uh, lumea a treia, dacă îmi permiteți să folosesc acest termen vechi, ci există un interes reciproc de a promova uh, transparența și uh, tragerea la răspundere. Desigur, în raportul meu mă voi concentra pe țările terțe și impactul asupra țărilor terțe. Și cred că aceste state vor putea fi ajutate să se dezvolte mai mult. Nu cred că această propunere va permite eradicarea completă a corupției, dar un, actele de corupție uh, vor putea fi făcute mai greu. Nu cred că pot spune vreodată că pot scăpa în totalitate de acest fenomen de corupție, dar trebuie să facem tot ceea ce putem pentru ca pentru a îngreuna actele de corupție. Pentru a ajunge în această situație ar trebui să facem unele modificări propunerii făcute. Unele aspecte au fost menționate deja. Cred că ar trebui să există un prag de semnificație de raportare la 100 de, la, pentru proiecte de 100.000 de euro Mie mi se pare că acest prag este unul rezonabil pentru a evita sarcini prea mari legate de proiecte care rulează sume mici de bani, dar oricum ar trebui să stabilim un prag de semnificație. După cum a spus unii dintre dumneavoastră, eu chiar îmi doresc eliminarea scutirilor Cred că dacă ar, acest lucru, ar, o asemenea scutire ar reprezenta un stimulant pentru guvernele respective să adopte legislație în acest sens. Și după cum au menționat deja foarte mulți antevorbitori, știm foarte bine că multe companii în contractele semnate au prevăzute anumite clauze care le permit, care le permit evitarea unor prevederi uh, legale. Deci, știm foarte bine că există scutiri de la legislații naționale și cum pot fi evitate aceste legislații dacă se dorește acest lucru. Deci, scutirile sunt și eliminarea acestora este un punct important pentru mine. Apoi, um, ce industrii sunt acoperite de această propunere? Deci, um, până la urmă, nu ne dorim îmbunătățirea guvernanței um, autorităților de stat, ci și a guvernanței uh, corporațiilor. Nu cred că ar trebui să fim uh, ipocriți, ci să fim consecvenți în acest punct de vedere și ne uh, doresc o raportare nu pe proiecte, ci pe fiecare țară în parte, informații legate de numărul de angajați, cifra de afaceri și așa mai departe. aștept cu nerăbdare orice opinii legate de ce informații ar fi utile din punctul nostru de vedere. Cred că acestea sunt uh, punctele principale și apăr această abordare care se bazează pe proiecte. Sper că mă veți uh, sprijini și un ultim punct în legătură cu eventuala sarcină administrativă pe care o impunem companiilor europene prin această propunere, am auzit în urma discuțiilor part, part, private pe care le-am avut că um, până la urmă nu este vorba de o cerere adresată uh, companiilor respective de a colecta noi date. Uh, cred că orice companie are într-o arhivă uh, Uh, trecute sumele pe care le-au plătit, uh, indiferent cui le-au plătit. Deci nu este vorba de noi date care trebuie colectate până la ci este vorba de uh, prezentarea datelor care există, care sunt colectate deja. Deci nu cred că se naște o sarcină administrativă importantă. Deseori se spune că ar fi vorba de informații sensibile. Din câte am înțeles eu, în urma discuțiilor pe care le-am avut cu actorii din uh, industrie, este foarte clar că firmele uh, competitoare au informații destul de clare despre situația competitorilor. Poate nu știu chiar totul, dar există în interiorul fiecărui sector un grad de cunoaștere a actorilor din sectorul respectiv. Deci, acum aș dori uh, să fac o declarație personală. Am fost de două ori în Libia în anul trecut, unde am întâlnit foarte mulți uh, tineri curajoși care s-au implicat pentru susținerea transparenței în Libia care își doresc ca uh, să existe o transparență în sectorul um, de extragere, de exploatare a petrolului din Libia. Uh, toți acești tineri se supun unor riscuri imense, colectează date lucrând în interiorul unor mari companii deci își asumă un riscuri personale pentru că sunt convinși că este foarte important pentru Libia să există un grad mai mare de transparență în sectorul uh, petrolier. Cred că și noi ar trebui să fim suficient, uh, suficient de curajos pentru a-i sprijini pe acești tineri. Vă mulțumesc! Acum colegii noștri uh, vor avea cuvântul și la sfârșit uh, Francisca va încheia uh, dezbaterea. Domnul Preda are primul cuvântul. So, around two minutes or so. Două minute. Ședinte, deși nu sunt raportor din umbră decât pentru uh, deși nu sunt raportor din umbră decât pentru directiva privind armonizarea obligațiilor de transparență, îl reprezint astăzi aici și pe domnul Ungureanu, colegul meu, care e raportor din umbră pentru cea de-a doua directivă discutată. Din păcate, dânsul nu a putut fi astăzi uh, aici. Doresc înainte de toate să-i mulțumesc uh, raportoarei pentru cele două opinii pregătite, ca și uh, invitațiilor, experților invitați, care ne-au împărtășit punctul lor de vedere asupra chestiunii. Eh, eu consider extrem de important să ascultăm părerea celor care vor fi afectați în mod direct de aceste modificări și de aceea îi mulțumesc domnului, în special domnului Stephen Blythe eh, de la BP pentru prezentarea eh, domniei sale. Consider că agenții comerciali care operează în aceste sectoare trebuie bine ascultați și membrii comisiei noastre trebuie să pună bine în balanță aspectele practice legate de desfășurarea unor astfel de, eh, de activități și respectiv implicațiile pe care sectoarele luate în discuție le au asupra companiilor mari și nu numai asupra companiilor mari, ci și asupra subcontractorilor care de cele mai multe ori sunt uh, întreprinderi mici și mijlocii. Grupul meu, grupul PPS, susține raportarea țară cu țară și nu proiect cu uh, proiect. Sunt de asemenea de acord că nu avem nevoie de raportare trimestrială, Cred că raportarea bianuală sau anuală uh, este uh, suficientă. Uh, am spus-o și mai devreme, o atenție sporită, cred că, a regimului aplicabil companiilor mici și mijlocii, care sunt dependente de companiile mari ce operează în aceste sectoare, e un punct foarte sensibil și pentru grupul PPE e un punct extrem de important. În fine, cred că introducerea clauzei de revizuire este esențială pentru, pentru că s-ar putea ca uh, teoria și uh, practica să nu coincidă. Ne arată și cazul american, unde adoptarea regulilor de implementare a secțiunii 1504 din legea Dodd-Frank durează mai mult, semnificativ mai mult decât era prevăzut inițial. Uh, închei spunând că domeniul vizat de cele două directive e unul crucial și de aceea cred că trebuie să examinăm cu mare atenție conținutul propunerii Comisiei pentru a nu ne grăbi, pentru a nu lua o decizie pripită. Vă mulțumesc foarte mult. Thank you very much. Mulțumesc. Acum domnul Howitt, două minute, vă Mulțumesc. Felicitări raportoarei. Este un raport foarte bun și îmi pare bine că am putut și eu să particip la uh, audierea de azi. Uh, domnului uh, reprezentant al BP, Acum, nu știu, poate dumneavoastră sunteți puțin uh, masochist, că văd că uh, veniți aici ca să fiți criticat, dar pe altă parte trebuie să vă felicit pentru prezența dumneavoastră, în primul rând. Uh, v-aș întreba ce s-a întâmplat cu acele 150 de milioane de dolari din Angola. Unde sunt ei dacă nu sunt utilizați cum ar trebui să fie? În al doilea rând, dacă acceptați sau nu faptul că o companie n-ar trebui doar să reziste propunerilor făcute, inițiativelor de transparență și așa mai departe. nu Ar fi mai bine ca o companie ca dumneavoastră să dea de de mai multă viziune și să, nu să reziste progresului. Doamne Han, din partea Congresului Statelor Unite, mulțumim că sunteți aici. În primul rând, domnul comisar Barnier a spus că Europa uh, Uh, va avea cerințe încă și mai stricte decât ale americanilor. Uh, care ar fi cel mai dur test pentru Europa din punct de vedere american? Și în al doilea rând, în legătură cu rolul Comisiei de Securitate, există un pericol de comp- uh, mă scuzați, e vorba de Comisia de Valori Mobiliare a Statelor Unite. Există un pericol de compartimentare. Cum am putea să punem lucrurile în comun? Și Oare nu e o greșeală dacă vorbim doar de industria extractivă? Sigur, ar trebui să facem asta, dar ar trebui de asemenea să includem și uh, unor obligații de uh, divulgare a tuturor companiilor și poate să facem asta chiar de la uh, conferința Rio 20 Plus din iunie. Much, uh, Mrs. Gomes, Mulțumesc acum doamna Gomes, două minute. Of course we, we will not... Bineînțeles, nu vom eradica corupția, dar vom putea să facem un pas în acest sens, nu doar în țările în curs de dezvoltare, ci și în țările noastre, fiindcă aceste două tipuri de corupție merg mână în mână. Iată de ce această raportare este foarte importantă, de ce nu trebuie să excludem nimic și e, nicio țară, să nu acceptăm nicio derogare, nicio legislație în acest sens. E, mai mult, țările care dacă țările care refuză, în țările care refuză sau cer derogări, trebuie să acționăm prin intermediul societății civile. Deci hai să avem și o clauză în acest sens. Eu uh, mă bucur foarte mult că va exista o raportare a proiectelor pentru fiecare țară. Reamintesc că țara mea, Portugalia, este pe, numărul, pe locul 19 dintre cele 20 de țări cotate la bursă care nu au sediile firmelor uh, holdingurilor în Portugalia, ci 16 în uh, Olanda, una în uh, insulele Cayman și alta în, altul în Elveția și se spune că nu, nu neapărat că beneficiază de pe urma diferenței dintre impozite și fiscalitate, fiscalitate, că nu că asta ar fi problema acestei jungle fiscale, ci pentru că spun ei că uh, vor să nu trebuiască să publice uh, toate aceste afaceri șubre în toată lumea și fac afaceri dubioase în Angola. Dar spun asta sus și tare, că ăsta e scopul. Deci iată, încă o dată, iată un nou unghi care trebuie luat în considerare. Uh, în ceea ce privește această uh, junglă a fiscalității, a sistemelor fiscale din Uniunea Europeană, care trebuie uh, desfințată pentru a putea să fim consecvenți cu spusele noastre de aici. Și vreau să vă spun că nu apreciez deloc uh, această îngrijorare în ceea ce privește povara administrativă asupra companiilor europene. Eu cred că companiile care fac afacerile corect, într-un mod cinstit și corect, nu vor avea decât de câștigat de pe urma acestei transparențe, și anume IMM-urile. Mulțumesc foarte mult, doamna Copa. Vă mulțumesc, domnule președinte. Astăzi discutăm două directive care discută transparență și informații. Divulgarea de informații este o inițiativă foarte importantă a Comisiei, mai ales în aceste timpuri de criză prin care trecem. Responsabilitatea uh, corporatistă este foarte importantă în contextul uh, reformării uh, sectorului financiar transparența trebuie promovată întotdeauna, avem nevoie de standarde înalte din punctul de vedere al guvernanței și, din păcate, trebuie să discutăm în continuare, în principal, despre corupție. Doresc să felicit pe doamna Brandner pentru abordarea pe care a avut-o vis-a-vis de această temă. Informațiile trebuie Uh, astfel uh, prevăzute pentru a permite un acces cât mai larg uh, la informații pentru investitori pe viitor această informație, este important să fie pusă la dispoziție atât în interiorul Uniunii Europene cât și în exteriorul Uniunii Europene. Întreprinderile de mari dimensiuni trebuie să funcționeze într-un mod transparent. Doar așa vom, vom trece la un proces de însănătoșire a mediului de afaceri și doar așa ajungem la transparență. Întreprinderile respective trebuie să înțeleagă cât de importantă este transparența, pentru că doar așa uh, se contribuie și la o competitivitate um, sănătoasă. Este important să există un picior de egalitate din punct de vedere concurențial între uh, statele uh, care, care pun în uh, vigoare aceste norme și cele care nu. Sunt de acord cu doamna Brandner în momentul um, în care vorbește despre raportarea pe fiecare, pentru fiecare stat în parte și în momentul în care cere informații referitoare la cifra de afaceri, personalul angajat și așa mai departe. Și uh, întreprinderile active din industriile extractive trebuie să pună la dispoziție cifrele defalcate pe diferite categorii, pe proiecte, în cadrul uh, uh situațiilor financiare anuale. Este important să ne asigurăm că putem cere informații suplimentare când este nevoie de acest lucru, pentru că doar așa putem proteja interesele consumatorilor și ale investitorilor. Doresc să mulțumesc experților pentru opiniile lor foarte interesante și uh, doresc să mulțumesc raportoarei în numele grupului uh, socialiștilor și democraților. Domnul Welcome, aveți la dispoziție 3 minute. Vă mulțumesc pentru aceste trei minute pe care mi le-ați dat. Cred că primul lucru la care trebuie să ne referim este că este o temă care interesează pe uh, toată lumea. 200.000 de oameni au semnat o petiție în acest sens, au fost trimise foarte multe scrisori uh, europarlamentarilor și în momentul în care ne gândim la cum putem îmbunătăți guvernanța în țările în curs de dezvoltare, um, trebuie să ne asigurăm că nu suntem că, da, cu toții ne dorim transparență, dar avem un obiectiv. Datele și aceste informații trebuie să fie folosite într-un mod eficient. Sprijinim ideea de a merge dincolo de industria extractivă, dar în momentul în care uh, discutăm despre informații, trebuie să ne asigurăm că acestea sunt utile. În legătură cu cele spuse de reprezentantul British uh, Petroleum, am o, aici o scrisoare a fostului uh, Uh, manager al BP, care știe foarte, cunoaște foarte bine această scrisoare. Și este vorba de o scrisoare trimisă unui ministru despre această uh, temă. O parte a actorilor din această, in, din această industrie își doresc slăbirea acestei propuneri și uh, se cere uh, divulgarea informațiilor în funcție de Um, nivelul autorităților uh, înspre care s-a făcut plata respectivă. Ce înseamnă acest lucru? Uh, se poate bloca accesul la anumite informații pentru comunitățile care trăiesc lângă un uh, proiect anume. Deci s-ar ajunge la o lipsă de coerență între legislația americană și cea europeană și astfel ar fi împiedicată coerența la nivel global în acest domeniu. Din punctul de vedere al competitivității, um, foarte rar o companie are de suferit dacă este uh, prea transparentă. Deci nu se cere divulgarea unei informații până când nu este semnat un contract. Un lucru foarte rezonabil. Deci acesta ar fi rezumatul scrisorii uh, pe care am amintit-o. Uh, deci am auzit că se dorește diluarea acestei legislații și este foarte important ca Parlamentul European să se asigure că informațiile divulgate sunt uh, informații uh, utile și doresc să vă mulțumesc tuturor pentru sprijinul de care ați dat dovadă pentru a ne asigura că acest lucru se va întâmpla. Domnul Pașcu, cred că doamna Brandner are câteva întrebări. După aceste întrebări și răspunsurile dumneavoastră, dumneavoastră va, înche- va încheia discuția um, comments from Mr. Preda as well. Da, cred că am uh, avut având în vedere comentariile domnului Preda, aș dori să întreb uh, reprezentantul British Petroleum de ce se opune unei raportări pe picior de legalitate, ca să înțelegem și noi mai bine. Mulțumesc pe domnul Pașcu și acum doamna Han are cuvântul. Și apoi domnul Blight și uh, celălalt invitat. Uh, Două minute. Sigur, o să fiu subcintă. În primul rând, vreau să vă răspund la chestiunea plăților de minimis. Fac referire aici uh, la o scrisoare trimisă de domnul senator Carl Evans la SEC, care este foarte folositoare și ar putea să vă ofere lămuriri suplimentare în discuțiile dumneavoastră, fiindcă domnia sa spune că s-au făcut plăți individuale materiale, chiar de câteva mii de euro lunar. Unele sunt repetate sau uh, majorate în timp, iar acestea sunt adesea corupție, uh, diverse um, plăți de școlarizare pentru fi, fiicele cuiva, călătorii în străinătate, deci trebuie să avem grijă când uh, stabilim ce material și ce Uh, ce e prag de relevanță și ce e de minimis. Deci vă las aceste documente. În ceea ce privește ceea ce a spus domnul Howitt, comisarul Barnier s-a ținut de cuvânt. Uh, a inclus uh, aspecte care nu sunt incluse în legislația americană și și companii care nu sunt cotate la bursă. Deci felicitări, ați depășit, ați făcut mai mult decât am făcut noi. În ceea ce privește rolul SEC, Cred că este important să se spună că chiar dacă a existat o amânare, acest lucru s-a datorat uh, faptului că a fost adus în instanță pe o chestiune care nu are nicio legătură cu acest lucru, dar uh, dar este vorba de analiza care însoțește, însoțește fiecare regulă a acestei comisii de valori imobiliare și schimburi. Dar, iată, acest lucru a blocat procesul. Sperăm să depășim acest blocaj, dar nu știm când va fi emisă noua legislație, noile reguli. În ceea ce privește companiile, într-adevăr, va fi nevoie de, de revizuirea modului în care se colectează date la nivelul companiilor. Dar trebuie să Uh, le acceptăm cuvântul și să-i credem pe cuvânt, uh, să credem pe cuvânt companii ca BP, de pildă, uh, fiindcă există niște nevoi speciale pentru aceste țări care își desfășoară activitățile în, activitățile în anumite locații. Mulțumesc, domnul Blythe. Două minute. Vă mulțumesc. Aș dori, în primul rând, să vorbesc despre povara asupra companiilor și să vă spun că nu asta doream să spun eu la început, nu este un argument principal al companiilor, este o chestiune referitoare la costuri. Apoi, în ceea ce privește Angola și plățile în această țară, unde s-au dus acești bani, obligativitatea BP era în conformitate cu acest contract, contract să plătească companiei petroliere Sonengol anumite sume, iar Sonengol avea obligația să transmită acești bani mai departe la bugetul de stat. Nu cred că poate monitoriza aceste plăți, acești bani, să, BP, să vadă dacă au ajuns în trezoreria statului. S-a făcut uh, o propunere dat fiindcă lipsesc uh, sume importante. Am înțeles că și femeiul pregătește un raport provizoriu pe marginea acestui subiect și nu s-a manifestat încă în ceea ce privește lipsa acestor sume. Poate că situația nu este clară în, uh, în Angola, deci eu nu pot să vă spun acum dacă lipsesc acești bani sau nu. În ceea ce privește rezistența BP la aceste măsuri uh, în anumite țări, n-ar fi corect să spunem că a, s au opus acestor măsuri. Noi suntem membri și sprijinim această inițiativă prin transparența. Am fost membru al Consiliului director de la început. Noi avem obligativitatea de raportare în conformitate cu această inițiativă privind transparența și așa mai departe. La fel, în ceea ce privește Dodd-Frank și legislația europeană, dacă uh, Uh, analizez documentele, o să vedeți că nu ne-am opus niciodată. Am avut contribuții constructive prin scrisori și uh, pe site-ul uh, inițiativei. În ceea ce privește raportarea project by project, la nivel individual al proiectelor, noi, noi ne dăm seama că există țări care respectă regulile, dar există alte țări unde plățile pot uh, dacă plățile s-ar face în conformitate proporțional cu proiectele pentru a respecta aceste reguli, atunci s-ar putea uh, deturna oarecum, iată de ce nu suntem de acord cu această abordare. Vă mulțumesc. Mulțumesc și acum două Shepard. Două minute, vă rog. Da, un comentariu succint, domnule președinte, în legătură cu companiile mari și cu IMM-urile. Uh, Aș dori să avertize, să vă avertizez că poate este o idee mm, greșită, că noi percepem companiile mai mai ca fiind mai corupte decât IMM-urile, pentru că este un, un studiu care arată că mm, companiile de dimensiuni medii, la dimensiuni național, la dimensiuni naționale și regionale, sunt foarte active vândare și luare de mită, mai ales în țări unde există o corupție endemică. Companiile mari, pe de altă parte, sunt cu toate la bursă și super, super, supravegheate, mă scuzați, de autorități și supravegheate din ce în ce mai mult de mari investitori. După cum știți, fondul de pensii public al Norvegiei, care este uh, un fond de investiții foarte important, Eh, face acest lucru și, și unele fonduri foarte mari americane și directorii acestor mari companii eh, sunt din ce în ce mai conștienți eh, în legătură cu ceea ce este posibil să facă și ceea ce nu este posibil. De același timp, multe companii mari au departamente care din ce în ce mai mult se ocupă cu supravegherea a ceea ce fac oamenilor pe teren. Și problema este foarte răspândită, de aceea o reglementare europeană foarte strictă, cu efect extrateritorial, cum are legea Dodd-Frank, este esențială și ar fi o mare contribuție la competitivitatea tuturor companiilor de bună credință europene. Mulțumesc acum domnul Taylor. Mulțumesc. mulțumesc pentru uh, claritatea Mm, răspunsul în legătură cu populațiile din Angola. E de ajutor, dar mm, mi amintesc de o situație care se repetă la nesfârșit, în sensul că uh, există o discuție uh, repetitivă în legătură cu să se facă mm, informarea de, de la proiect la proiect sau nu. Discuții care durează de ani de zile. Și se, se sugerează că e o situație legată de competitivitate. Bun, răspunsul ar fi să creăm standarde globale, dar iată, când încercăm să facem asta în Europa, apar aceleași argumente. Deci, și nu spun asta în legătură cu British Petroleum, dar companiile petroliere în general, și nu doar ele, dar mai ales ele, din Statele Unite, au un record foarte negativ uh, în legătură cu legea Dodd-Frank. Institutul American pentru Petrol a angajat o persoană care a lucrat ca avocat și a câștigat un caz în justiție împotriva unei companii petroliere. Deci legea este făcută de legiuitor, companiilor nu le convine și atunci el încearcă să submineze procesul democratic. Și este singurul mod în care eu pot interpreta o asemenea situație ca cea din Statele Unite. Și spun asta uh, fără probleme, pentru că noastră, da, veți dreptate, nu este răspunderea noastră unde merg banii eh, pe care dumneavoastră i-ați dat guvernului angolez, dar este într-adevăr răspunderea noastră să faceți public o astfel de plată. Pentru că e vorba de zeci de miliarde de dolari. Eu timp de trei ani de zile am investigat cazuri de acest gen și știu care sunt mecanismele și în legătură cu femeiul ei nu înțeleg unde au dispărut 7 miliarde de dolari între 2007 și 2010, dacă mi-amintesc corect. Și mai există și o cifră de 33-34 de miliarde de dolari, unde există și acolo suspiciuni, deci vorbim de sume enorme de bani în țări, într-o țară care la 10 ani după încheierea războiului civil nu prea a evoluat. Deci banii dispar. Deci trebuie să putem să dăm de acești bani mm, de la proiect la proiect. Deci analizăm fiecare proiect, pentru că altfel avem o lege care arată foarte bine, dar va însemna încă trei ani de dezbatere și până la urmă vom vedea că nu a ne ajutat să rezolvăm lucrurile în practică, pentru că poate British Petroleum va face ceea ce trebuie de alții, nu. Și vor crea noi mecanisme prin care, care să le permită uh, să facă mai transferuri de bani aparent legale, dar care reprezintă de fapt uh, bani negri. Mulțumesc! Mulțumesc acum, doamna Brandner, în încheiere. Ah. Yes. Michel Cosmidis from the... Doamna Michel Cosmidis, din partea Comisiei, aveți la dispoziție un minut, vă rog. Here. Yes. Uh... Our president, one and a half. Yes. Bine, un minut și jumătate. Mulțumesc pentru raport și pentru discuția de aici, care a fost foarte interesantă. Doream doar să adaug ceva. Puteți vedea din ce s-a spus aici că există diferențe în punctele de vedere și e un subiect sens- politic sensibil și Comisia a încercat să găsească un echilibru în propunerea ei. Am încercat să avem o abordare echilibrată care să îndeplinească obiectivul și anume să discurajăm practicile de corupție uh, în alte țări, era să spun țări din lumea treia, dar și din Uniunea Europeană și să sporească responsabilitatea guvernelor. Aș reaminti celor de față că există o clauză de revizuire în directivă mm, conform căreia, într-un termen de 5 ani, se, face, se efectuează o revizuire și există posibilitatea de a extinde propunerea și la alte sectoare în urma unei analize. Da, e important să uh, obținem cât mai mult dintr-un uh, acord și sigur că până la urmă cel mai implicat este sectorul acesta extractiv. Mulțumesc. Chiar acum, doamna Brandner. Um, Vă mulțumesc. Doresc să mulțumesc tuturor celor care au participat la această dezbatere, doresc să mulțumesc experților, mai ales celor care au venit de foarte departe. Mă bucură să aud că problema nu este reprezentată de costuri. Da, pentru că a existat foarte multe zvonuri din acest punct de vedere în Parlamentul European, aștept cu nerăbdare să-mi prezentați documentul uh, referitor la pragul de uh, semnificație. Ar fi foarte util pentru că tocmai de aceea v-am invitat să văd care uh, sunt experiențele în Statele Unite din acest punct de vedere, pentru că sunteți puțin înaintea noastră. Uh, cred că discutăm într-adevăr de uh, state dificile. Știu că există uneori, deseori și un aspect, un punct politic foarte important. Uh, și că întreprinderile care sunt active în aceste state nu pot ocoli politica până la urmă. Dar după cum a spus Shelley Hen, cred că trebuie să oferim toate instrumentele pentru a permite acestor companii să aibă o activitate corectă. Trebuie să fim curajoși din acest punct de vedere. Până la urmă, cred că vom ajunge la o concluzie comună în legătură cu cea mai bună modalitate de a raporta. Obiectivul nostru este de a obține informații utile. Oricum, cred că negocierile din Consiliu și cu Consiliul vor fi unele dificile. Aștept cu nerăbdare sprijinul dumneavoastră, informații din partea dumneavoastră. Um, Mă voi întâlni, desigur, cu uh, raportorii din umbră pentru a ajunge la un compromis cât mai larg posibil. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul președinte, mulțumesc tuturor pentru contribuțiile lor. Cred că am avut o dezbatere foarte bună. Suspendăm ședința până la ora 15. Domnul președinte, mulțumesc și interpreților. Mulțumim și noi.